Dragi colegi, haideți să începem lucrările noastre. În primul rând, dați-mi voie să aprobăm ordinea de să discutăm pot să vă spun că în baza anunțului pe care l-ați primit deja săptămâna trecută, votul privind proiectul de aviz al domnului Albertine cu privire la modalitățile de control din partea statelor membre în legătură cu actele executive ale Comisiei, în baza articolului 291 din tratat, va avea loc astăzi după amiază la ora 3 înainte de audierea cu privire la noua arhitectură euroatlantică în materie de securitate. Doresc să vă informez în egală măsură că la dezbaterea de mâine, între le 11 și 12, cu privire la situația din Kyrgyzstan, va participa domnul Pierre Morel, reprezentant special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Și, de asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra noului punct care se va adăuga ordinii de zi și în mod deosebit uh, e vorba de punctul care va avea loc la ora 6 după amiază. Punctul introdus se referă la directorul general Consiliului pentru Afaceri Externe și Politică Militare, domnul Robert Cooper va veni să prezinte o informare în legătură cu reuniunea Consiliului uh, de Afaceri Externe din 14 iunie. Dacă nu există obiecții, vă propun să adoptăm această ordine de zi. Nu văd să obiecteze nimeni, atunci se consideră adoptată. Dacă nu există deci, obiecte și alte propuneri, vom adopta și procesul verbal a reuniunii din 26-28 aprilie și din 17 mai. Nimeni nu văd să fie prezentabil obiectele, se adoptă. Trecem mai departe la schimbul de opinii cu domnul Peter Fife, reprezentant special al Uniunii Europene în Kosovo, care se află aici lângă mine. Bine ați venit! Vă reamintesc că reprezentantul special din partea Uniunii Europene în Kosovo este dumnealui și avem un interes foarte uh, clar că să aflăm cum a mai evoluat situația în Kosovo. Prezența domnului Fait coincide cu o dezbatere pe care o avem astăzi și adoptarea mâine a unei noi rezoluții cu privire la Kosovo. De aceea, intervenția dumneavoastră este una foarte importantă și foarte interesantă știm că ultimele luni au fost foarte pline de evenimente. Guvernul a realizat progrese în ceea ce privește adoptarea reformelor, însă rămân în continuare temeri în ceea ce privește punerea acestora în practică și statul de drept în Kosovo, mai ales în prin intermediul reformării sectorului judiciar și lupta împotriva corupției rămân obiectivul prioritar și progresele înregistrate în acest sector rămân uh, nemulțumitoare, nu sunt încă mulțumitoare. EULEX a înregistrat o serie de reușite în ceea ce privește poliția și vămile. Pare mai grea a fi situația în ceea ce privește sectorul uh, judiciar, lupta împotriva corupției, persecutarea și um, punerea sub acuzare și uh, soluționarea crimelor de război. Aceste lucruri trebuie să aibă loc într-o atmosferă de calm și obiectivitate, care să fie discutită de orice fel de presiuni politice pentru a demonstra cetățenilor kosovari că legea este cu adevărat aceeași pentru toți. La șase luni după alegeri, dați-mi voie să vă întreb cum merge deci acest uh, proces de descentralizare și în mod deosebit aș dori să vă întreb dacă noile uh, comune, noi aleși au început în cadrul Kosovo să-și îndeplinească prerogativele și dacă există și resursele necesare pentru aceste fapte. Eu Eu am uh, citit, am trecut în revistă câteva aspecte esențiale și mi se pare foarte important să vă dăm noastră cuvântul. Așadar, vă dau cuvânt. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei AFET, aceasta este a treia dată când sunt invitat să mă adresez dumneavoastră. De la momentul la care a fost numit reprezentant special al Uniunii Europene în Kosovo în februarie 2008. Acesta este un semnal foarte clar al importanței pe care Parlamentul European o acordă Balcanilor Occidentali, regiunii Balcanilor de Vest. Cred că Parlamentul European își aduce o contribuție importantă la abordarea generală a Uniunii Europene față de Kosovo. Am să vă ofer tot sprijinul pe care pot să vi-l ofer. Iar pentru viitor, cred că urmează acum o perioadă plină de evenimente. Vreau să încep spunându-vă care au fost ultimele evoluții în Kosovo de ultima dată când am venit în fața dumneavoastră. Am să fac o evaluare a progreselor și am să subliniez principalele provocări pentru următoarele luni. Cu toate acestea, această imagine nu va fi completă dacă nu voi menționa și rolul Uniunii Europene în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a dinamicii regionale după publicarea uh, avizului consultativ al Curții Internaționale de Justiție. Cred că perioada următoare va cuprinde evenimente care ar putea să necesite o atenție sporită, dar de asemenea perspective pentru o nouă dinamică regională. Înainte să continu, dați-mi voie să adaug că eu sunt în contact periodic cu raportorul Parlamentului pentru Kosovo, doamna Ulrike Lunacek. De la numirea dânsei, avem o comunicare foarte bună cu privire la situația din Kosovo și salut angajamentul dânsei uh, față de Kosovo. Domnule președinte, în urma pașilor continui de construire a cadrului juridic și instituțional în Kosovo, am uh, denumit perspectiva, uh, am desemnat perspectiva europeană a Kosova ca o prioritate strategică în activitatea noastră. Kosovo este pe drumul cel bun, în pofida unor mici probleme în ultimele luni. Este crucial însă să nu pierdem din vedere cursul uh, Kosovo către Uniunea Europeană. În noiembrie anul trecut, Kosovo și-a ținut primele sale alegeri de la declararea independenței alegerile către adunările municipale și posturile de primari au fost organizate în întregime de către autoritățile kosovare cu asistență internațională. A fost un, uh, un progres în construirea capacităților organizatorice. Ele au fost cruciale în asigurarea participării democratice ale comunității sârbe din Kosovo. Per ansamblu, aceste alegeri au fost evaluate ca fiind în mare parte în conformitate cu standardele internaționale de către observatorii internaționali. Cu toate acestea, au fost și niște incidente minore care au fost raportate și s-au observat și anumite probleme în uh, aceste alegeri, prime alegeri în Kosovo. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi acestei comisii pentru modul pozitiv în care a răspuns la propunerea mea de a trimite o delegație de monitorizare care să observe aceste alegeri. Prezența Parlamentului European a fost foarte apreciată de către autoritățile kosovare și a ridicat ștacheta uh, controlului internațional, prin urmare sporind credibilitatea rezultatelor alegerilor. Ca răspuns la nevoia de transparență, de asemenea, am încercat să facilitez observarea internațională sporită a performanțelor autorităților kosovare. Aceste eforturi au dus la cooperarea cu rețeaua europeană a organizațiilor pentru monitorizarea alegerilor, cu susținerea statelor europene. Comisia Europeană, de asemenea, a lansat o echipă de experți pentru a evalua aceste alegeri. Eforturile acestea concertate de monitorizare au revelat domenii în care trebuie făcute modificări. Iar acestea sunt uh, realizate acum de autoritățile kosovare cu asistență din partea comunității internaționale. Se așteaptă alegerile generale în anul următor și această activitate de îmbunătățire este așadar foarte importantă. Iar eu voi face eforturi în continuare pentru a contribui la acest proces. Alegerile au dus de asemenea și la un proces de reflexie în coaliția de guvernământ, care a dus până la urmă la modificări în compoziția acesteia, inclusiv introducerea unui post de ministru pentru integrare europeană. Impresia mea a fost că noua echipă are experiență sporită, experiență proaspătă în uh, această coaliție de guvernământ, experiență care se va dovedi probabil utilă în îmbunătățirea calității guvernanței și în accelerarea reformelor. În uh, municipalitățile noi, alegerile au permis participarea comunității sârbe din Kosovo. Noile municipalități din Grațanița, Clocot Vrbăvaț și Ranilug și municipalitatea existentă din Ștrepce sunt acum sub sunt acum conduse de reprezentanți sârbi kosovari mulțumită legăturilor care au uh, profitat de ocazia de a avea un cuvânt de spus în uh, modul în care se desfășoară lucrurile acolo. Adunările municipale și primarii sunt acum în funcție și s-au, a început deja activitatea pentru a uh, realiza așteptările votanților. De exemplu, în Grațănița, noua administrație a început uh, o serie de lucrări de infrastructură, inclusiv rep- reparații și îmbunătățiri la uh, drumul principal care trece prin municipalitate și care era într-o stare proastă de multă vreme. Ieri, noua municipalitate din Parteș și-a ținut alegerile inaugurale. De fapt, uh, sâmbătă a avut loc acest lucru. Participarea a fost foarte ridicată, peste 62%, ceea ce demonstrează în mod impresionant uh, faptul că majoritatea populației sârbe din Kosovo, din Parteș, dorește să îmbrățișeze oportunitățile oferite de procesul de descentralizare și, de asemenea, valorile uh, înscrise în Constituție. O țară liberă, democratică, multietnică, care să fie o patrie pentru toți cetățenii săi. Alegerile pline de alegerile care au avut loc cu succes în parte și demonstrează foarte clar că vremurile s-au schimbat. Uh, mai de mult parte și era cunoscut ca un loc care se opune oricărei cooperări cu un mic și cu autoritățile de la Priștina, acum Parteș este municipalitatea cu cea mai mare participare. Trăim acum într-o nouă eră a cooperării, în, loc, în locul boicotului din trecut, și un număr crescând de sârbi kosovari sunt pregătiți să-și îmbrățișeze drepturile dreptul de a decide în privința chestiunilor care îi vizează. Mulți sârbi din Kosovo își uh, și-a exprimat dorința de a se întoarce în Priștina. Uh, aceștia doresc să aibă servicii municipale uh, și există, din păcate, și obstacole. În toate aceste locuri, structurile sponsorizate de sârbi continuă să opereze în paralel cu administrațiile locale legitime. În anumite zone s-a găsit un modus vivendi. În altele, acest proces este încă în curs de desfășurare. Mai mult decât atât, transferul de fonduri și de competențe municipale către noile municipalități uh, în unele locuri nu au progresat suficient de rapid, așa cum se anticipa, anticipase. În ciuda complexității și a multelor obstacole în stabilirea unei guvernanțe democratice locale care să funcționeze, eu rămân convins că alegerile locale reprezintă, de fapt, un, un mare succes în așezarea unei baze pentru o societate multietnică viabilă în Kosovo. Provocarea nu este aceea de a stabili un cadru pentru guvernanța locală pentru sârbii din Kosovo, ci provocarea este aceea de a menține avântul uh, existent și de asemenea de a Uh, da drepturi noi comunităților pentru a-și organiza afacerile locale. Eu voi continua să-mi ofer sprijinul pentru, a, uh, partici, pentru participarea sporită a kosovarilor la viața politică. Domnule președinte, îmbunătățirea condițiilor de viață în noile municipalități poate să stimuleze cooperarea cu comunitatea sârbă din Kosovo care trăiește, din, care trăiește în nordul uh, provinciei. Pentru perioada următoare, eu cred că trebuie să uh, întindem o mână către aceste comunități și să multiplicăm contactele pe care le avem cu ele. Acest lucru va fi uh, foarte important. Situația actuală din uh, nordul Kosovo nu este durabilă, nu este sustenabilă. Situația este caracterizată de o stagnare socioeconomică, de o neglijență politică, absența uh, unor uh, absența aplicării legii și, de asemenea, o administrație coruptă. Domnule președinte, această situație nu poate continua într-o regiune care are o perspectivă europeană și toți cetățenii din acea parte a Kosovo merită condiții de viață normale și perspective mai bune de prosperitate. Dați-mi voie să mă fac foarte clar înțeles. Kosovo va fi cadrul general pentru îmbunătățirea acestor condiții de viață. Abordarea se axează, doamnelor și domnilor, pe doi piloni. În primul rând, un contact substanțial din partea autorităților kosovare care să aducă îmbunătățiri reale prin extinderea unei guvernanțe locale eficiente și, în al doilea rând, acceptarea și participarea voluntară a tuturor comunităților care trăiesc în această parte a Kosovo. Eu sunt convins că comunitatea internațională are o responsabilitate în um, aducerea împreună a tuturor acestor părți. În acest context, Uniunea Europeană este un actor cu o importanță crescândă. Abordarea prezenței Uniunii Europene este următoarea. Kosovo este un singur, un, un spațiu juridic unic, iar Uniunea Europeană va trebui să-și urmărească obiectivele în întreg teritoriul Kosovo. Pe baza acestui principiu, Uniunea Europeană va continua să extindă supremația legii, să îmbunătățească condițiile socioeconomice și să consolideze relațiile intercomunitare. Dați-mi voie să vă asigur că toate aceste, măs- toate aceste eforturi sunt măsurate, uh, sunt uh, ponderate, sunt treptate și de asemenea se ține cont de uh, sensibilitățile locale. EULEX a făcut progrese substanțiale în domeniul vamal, poliție și uh, judiciar. Știm cu toții că prin uh, EU, că EULEX coordonează programe foarte importante în aceste domenii. De asemenea, EULEX și-a crescut vizibilitatea și Uniunea Europeană și-a crescut vizibilitatea și prezența prin uh, înființarea casei Uniunii Europene și a punctului de informare. Iar uh, ambasadorul italian, domnul Gifoni, care este uh, reprezentant din partea Uniunii Europene, conduce cu succes toate aceste eforturi concertate. Domnilor și domnilor, domnule președinte, vreau acum să vorbesc despre performanțele autorităților kosovare. Am spus mai devreme că s-au făcut progrese în consolidarea cadrului juridic și instituțional din Kosovo. Cu toate acestea, dezvoltarea unui, unei uh, structuri uh, interactive, instituționale, sănătoase, este un proces în curs de desfășurare. Uh, autoritățile judiciare trebuie să-și continue să-și consolideze funcțiile, asigurând uh, faptul că autoritățile vor acționa în conformitate cu legislația din Kosovo. Adunarea din Kosovo, de asemenea, trebuie să își uh, arate uh, puterea prin uh, uh, funcțiile sale de control. Și trebuie să vă spun că în această dupămasă am marele privilegiu de a fi uh, de a lua parte la întâlnirea interparlamentară Parlamentul European Kosovo. Am avut consultări periodice cu uh, președintele Parlamentului, cele mai recente fiind uh, pe marginea agendei legislative a Kosovo în legătură cu Uniunea Europeană. Așadar, Kosovo are o perspectivă europeană și continuă să ia, să facă pași hotărâți către Europa. evaluarea progreselor din ultimul an, în raportul uh, publicat, au acoperit, a acoperit o perioadă în care Kosovo a făcut um, și-a luat angajamente politice și administrative de a face reforme solicităm și sprijinim autoritățile kosovare să-și, uh, să pună un accent mai puternic asupra agendei europene. În întâlnirile mele cu liderii din Kosovo văd un angajament crescut de a face progrese. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că entuziasmul pentru progrese nu rămâne singura acțiune, pentru că acesta nu înlocuiește acțiunile rapide pentru a găsi soluții durabile pe termen lung. Implementarea, punerea în aplicare a legislației și deciziile trebuie să fie uh, puse în aplicare consecvent și fără greșeală. Dezvoltarea economică a Kosovo rămâne, din păcate, slabă și imaginea Kosovo ca un loc de oportunități economice necesită o atenție permanentă. Din fericire, impactul situației financiare globale a fost limitat. Îmbunătățirile sunt dependente, depind de, efort, de reforme uh, susținute în domeniul economic și fiscal și, de asemenea, de, un, de o gestiune financiară sănătoasă pe termen lung. Obstacolele majore uh, în calea investițiilor directe, investițiilor străine, care sunt atât de necesare, sunt uh, uh, rezultatul unei guvernanțe slabe, a corupției răspândite și a încălcării uh, statului de drept. Autoritățile din Kosovo au uh, spus, așa au declarat uh, dorința de a lua uh, uh acțiuni în aceste uh, domenii. S-au observat niște pași pozitivi deocamdată, de exemplu există, uh, s-au stabilit uh, organisme anticorupție, dar e nevoie de acțiuni suplimentare, pentru că numai progresele reale în aceste domenii vor transforma imaginea Kosovo. Totuși, vreau să adaug că există și niște semne de schimbare. Recent, aeroportul din Priștina a fost privatizat cu succes în urma unui proces corect. Și acest lucru arată că Kosovo poate să fie un partener pentru afacerile internaționale. Împreună cu autoritățile responsabile, Uniunea Europeană și prezența sa în Kosovo au contribuit la diminuarea corupției și a criminalității organizate. Comisia Europeană și EULEX conform uh, priorităților uh, europene în Kosovo, au sprijinit autoritățile kosovare pentru a remedia deficiențele de natură juridică și instituțională. Regulamentul cu privire la achizițiile publice din uh, Kosovo, de exemplu, este conform standardelor internaționale. Cred că putem spune că corupția, inclusiv la nivel înalt, începe să diminueze ca urmare a măsurilor luate de EULEX. Mesajul transmis este că nimeni nu este deasupra legii și acest mesaj a ajuns să fie auzit de către opinia publică. De asemenea, imaginea Uniunii Europene s-a îmbunătățit semnificativ aș vrea să mă folosesc de acest prilej pentru a-i mulțumi lui Yves de Kermabon pentru eforturile sale susținute. Domnule președinte, pe măsură ce Kosovo se apropie de perspectiva europeană, relația dintre Kosovo și Uniunea Europeană se consolidează. Uniunea Europeană își uh, sporește cooperarea cu Kosovoul în cadrul unui parteneriat din ce în ce mai puternic. Pe de altă parte, vecinii Kosovoului uh, fac de asemenea progrese spre Uniunea Europeană. Albania și uh, Bosnia-Herzegovina, de exemplu, au uh, fost incluse în acordul de stabilizare și asociare, asocia, asociere pentru Serbia și ne întrebăm dacă am putea face mai multe pentru a ajuta Kosovoul să uh, își uh, realizeze perspectiva europeană. În ultimul an, cred că Uniunea Europeană și-a demonstrat capacitatea de a se adapta și de a-și reconfigura cooperarea cu Kosovo. Dați-mi voie să dau câteva exemple. La scurt timp după ce am uh, avut o intervenție în fața acestei comisii, uh, Comisia Europeană a publicat un studiu intitulat Kosovo îndeplinirea perspectivei europene. Acest studiu conține mai multe propuneri adoptate de către Consiliul European în luna decembrie. Studiul acesta identifică noi piste pentru integrarea europeană. Are în vedere în special un acord comercial și liberalizarea vizelor după ce se întrunesc condițiile. Reprezintă nu numai angajamentul uh, nostru față de Kosovo, ci și uh, capacitatea de a spori cooperarea cu uh, Kosovo. La propunerea mea, Uniunea Europeană și-a sporit rolul în acest domeniu important, care este protejarea patrimoniului cultural și religios al Bisericii Ortodoxe în Kosovo există un ofițer de legătură care este uh, facilitator și biroul meu îl susține în realizarea acestui mandat. A inițiat o serie de activități pentru a veni cu soluții concrete la problemele de pe teren, facilitând dialogul între Biserica Ortodoxă Sârbă și autoritățile locale. În uh, discursul său recent în fața Națiunilor Unite, ministrul Ieremici al afacerilor externe a arătat că Serbia este încurajată de realizările obținute de către facilitator. Schimbarea abordării Bisericii Ortodoxe este o altă evoluție pozitivă. Cooperarea cu Comisia Europeană în acest domeniu este foarte bună și sunt, ga, suntem gata să susținem elaborarea unei strategii uh, sectoriale conform cerințelor Com Comisiei Europene. Am menționat deja eforturile comune ale Uniunii Europene în uh, nordul Kosovoului. Vizibilitatea și eficiența Uniunii Europene atunci când vine vorba despre îmbunătățirea condițiilor de viață în această regiune crește. Și dacă ținem cont de prezența biroului de legătură al Comisiei Europene, de prezența facilitatorului și de prezența EULEX, devine evident că Uniunea Europeană este pe cale să devină principalul partener uh, internațional al Kosovoului. Uniunea Europeană continuă să Uh, fie angajată în Kosovo, voi continua să lucrez cu toți actorii pentru a spori rolul și pentru a îmbunătăți imaginea Uniunii Europene, precum și pentru a spori eficiența acțiunilor noastre. Nu e nicio îndoială că prezența Uniunii Europene în Kosovo va spori, așa cum se prevede în Tratatul de la Lisabona, salut uh, o reprezentare mai coerentă și mai eficientă a Uniunii Europene în Kosovo, pentru că astfel se vor consolida relațiile cu Priștina și cooperarea dintre noi va spori. Va fi important ca edificarea acestei reprezentări a Uniunii Europene să contribuie la eforturile de reformă din Kosovo. În perioada imediat următoare, una dintre atribuțiile mele esențiale va fi să contribui la stabilirea unui echilibru între potențialul de transformare a prezenței Uniunii Europene și procesul de apropiere a Kosovoului de Europa. Domnule președinte, Curtea Internațională de Justiție își uh, va emite opinia consultativă foarte curând. Nu-mi revine mie sarcina de a comenta acest uh, aviz consultativ, însă consider că publicarea sa ne oferă posibilitatea sporirii contactelor, oferă posibilitatea sporirii contactelor între Kosovo și Serbia. Cred că Belgradul și Priștina ar trebui să profite de această ocazie pentru a discuta despre problemele concrete pe care trebuie să le rezolve în comun. Uniunea Europeană poate să promoveze condițiile pentru acest dialog. Dispune de stimulentele și instrumentele necesare pentru a ajuta ambele părți să își consolideze treptat relația. Nu cred că acesta este un proiect imposibil. Atât Belgradul cât și Priștina au declarat că sunt gata să poarte un dialog. De curând, la întâlnirea la nivel înalt de la Sarajevo, care a fost atent pregătită de către președinția spaniolă a Uniunii Europene, am constatat toți cei prezenți că acest proiect este posibil. Domnule președinte, aș vrea să închei spunând următoarele. Kosovoul face progrese și suntem din ce în ce mai implicați în viitorul european al Kosovoului. Mai sunt provocări și uh, probabil că pe măsură ce vom înainta în această direcție vor apărea și obstacole neprevăzute. Kosovoul este, fără îndoială, o provocare europeană. Este însă și un caz clar de succes european potențial. S-a arătat în mod repetat că Uniunea Europeană consideră că Kosovo și întreaga regiune sunt importante pentru Europa. Europa dispune de toate pârghiile diplomatice, economice și tehnice pentru a contribui la progrese. Cel mai important este că Europa poate să reprezinte un model pentru Kosovo și vecini. Sunt multe provocări, însă ca și cu alte probleme nerezolvate din regiune, aș spune că există posibilitatea unui rezultat pozitiv. Europa poate să își uh, asume un rol de primă mărime în Kosovo și poate demonstra mai clar că are capacitatea de a uh, contribui la progrese și capacitatea de a oferi modele. Stimați deputați, vă invit uh, să continuăm să luptăm pentru un Kosovo stabil și prosper în interesul tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul doamnei raportor, doamnei Lunacek, v-aș reaminti că în continuare va avea loc un schimb de opinii în legătură cu proiectul de rezoluție privind uh, proiectul de integrare europeană a Kosovo, așa încât vom intra în amănunte pe marginea amendamentelor care au fost depuse și în legătură cu chestiunile care țin deja de um, acordul la care s-a ajuns de către raportori cu cei care prezintă amendamente. Avem 11 înscrieri la cuvânt. De aceea aș ruga pe colegii care vor lua cuvântul să fie foarte conciși ca să nu se lungească foarte tare. Mai întâi, doamna Lunacek are cuvântul. Yes, thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit în această comisie, domnule Feif. Aș vrea să vă mulțumesc mai întâi pentru faptul că v-ați exprimat aprecierea față de cooperarea din ultimele luni îmi exprim și eu această apreciere față de dumneavoastră și uh, echipa dumneavoastră. Am cooperat foarte bine ori de câte ori am fost în Priștina și, în general, în uh, întreaga țară. Știm că vom discuta despre raport după aceea și nu voi vorbi despre acest subiect. Aș vrea însă să îl întreb mai multe lucruri pe domnul Faith, uh, lucruri legate de intervenția sa. Aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați arătat clar că Kosovoul este o țară europeană. Ați spus însă și că depinde de noi să facem din uh, această chestiune un succes. Eulexul a făcut multe progrese în ultimele luni, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva corupției și ați menționat de asemenea faptul că guvernul susține aceste eforturi și cooperează, chiar dacă uneori nu este ușor. În ceea ce privește Nordul, ați vorbit despre eforturile care se fac acolo. Aș vrea să știu mai multe despre situația socioeconomică de acolo și aș vrea să știu ce poate face Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația economică, pentru că asta s-ar simți imediat uh, în rândul oamenilor. Am vizitat comunitățile sârbe din sud unde e clar că există un angajament puternic și există progrese și există un sentiment de apartenență. Acest sentiment este important și în Nord. Ați vorbit despre relația sârbilor din Nord cu Belgradul. după verdictul uh, Curții Internaționale de Justiție va trebui să existe o relație specială între Belgrad și sârbii din nord. Cum ne putem asigura că sârbii din nord și ceilalți sârbi din Kosovo nu vor fi tratați diferențiat? Priștina, sigur că are rolul de a se asigura de acest lucru, însă ce poate face Uniunea Europeană în acest sens? L-ați uh, menționat pe ambasadorul italian, care este trimisul special pentru Nord. M-am întâlnit cu el și cred că face o treabă bună. L-ați menționat și pe ofițerul de legătură grec, care lucrează la problema patrimoniului uh, uh, cultural. Există și ambasadorul german care lucrează la un canal de televiziune al, uh, pentru Kosovo. Ce progrese se fac în acest sens? Aș vrea să evoc și chestiunea relațiilor cu Muntenegru. Au existat litigii importante. Ce ne puteți spune în această privință? Pentru că cred că această chestiune ar trebui abordată în mod uh, delicat pentru a nu apăra probleme. Ați vorbit de asemenea despre rolul de supraveghere al Parlamentului, supraveghere a Guvernului. Am fost eu însă parlamentar național și discut uh, cu parlamentarii uh, kosovari și le spun cât de important este ca Parlamentul să-și exercite rolul de control în privința bugetului și în alte privințe. a existat un uh, verdict, uh, însă domnul Curt este liber și s-a angajat în uh, viața politică. Cum apreciați situația actuală? Care este situația în privința lui Albin Curti? Știu că nu este misiunea dumneavoastră, însă ați vorbit despre cât de importantă este liberalizarea vizelor pentru Kosovo și pentru cetățeni. Am discutat și cu Comisia Europeană despre aceasta. Consider că Uniunea Europeană ar putea face mai multe în această privință. Există o susținere puternică în Comisia pentru Afacerile Externe și, pentru, și în Parlament în general pentru liberalizarea vizelor. Eu cred că este important să începem un dialog în această privință, să nu mai așteptăm. Pentru că dacă cetățenii kosovari nu simt că beneficiază de același tratament ca și cetățenii din Bosnia-Herzegovina uh, și din alte țări din regiune care vor beneficia de liberalizarea vizelor, se vor simți excluși și este periculos pentru că vrem ca cetățenii să creadă în viitorul lor european. Și, în sfârșit, libertatea media. Înainte de alegerile municipale s-au exprimat destul de multe critici legate de acțiunea guvernului, de faptul că face presiune asupra anumitor ziariști constatați progrese în acest domeniu, pentru că este un aspect esențial pentru funcționarea democrației. Același lucru în ceea ce privește societatea civilă. Constatați îmbunătățiri în ceea ce privește relația guvernului cu societatea civilă? Este aceasta implicată în negocieri? și mă refer nu doar la acele părți ale societății civile care susțin guverne, guvernul, ci și la elementele care uh, sunt mai critice. Aș mai fi putut uh, evoca și alte chestiuni, însă nu vreau să uh, lipsesc pe colegi de posibilitatea de a interveni, așa că mă opresc aici și vă urez uh, mult succes. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vă rog să aveți grijă cât de mult vorbiți când luați cuvântul, pentru că dacă nu, nu mai rămâne timp pentru răspunsuri. Așadar, sunt interesante întrebările puse de colega noastră, doamna Cec. Vă invit și pe dumneavoastră să adresați altele la fel de interesante, dar să nu vorbiți la fel de mult. Primul dintre înscriși este domnul Posel, raportor din umbră. Eh, <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Fait nu doar pentru un raport foarte bun, ci și pentru întreaga sa activitate excelentă în Kosovo. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Și doresc, de asemenea, să uh, vorbesc despre câteva puncte din raportul dânsului. A subliniat două elemente foarte importante, consolidarea instituțiilor democratice și mai buna integrare a unei părți din uh, populația Kosovo, a numit și două puncte negative, situația catastrofală din nord și situația dificilă uh, economică. Și vreau și eu să trag două concluzii, mai ales uh, dacă dorim să aprofundăm dezbaterea cu privire la raportul Lunacek. Concluziile sunt în două puncte. În primul rând, fără îndoială, nu e nevoie să avem o nouă dezbatere cu privire la statutul provinciei, pentru că într-o astfel de dezbatere nu vom reuși să rezolvăm problema, ci doar să o înăsprim și, de asemenea, nu avem uh, nici nevoie de o dezbatere cu privire la planurile de uh, împărțire a provinciei, pentru că astfel noi destabilizăm uh, instituții democratice, îngreunăm integrarea uh, sârbilor kosovari, uh, înăsprim situația catastrofală din nord și, de asemenea, dăunăm economiei. Aceasta ar fi, în, ca, re, într-un rezumat, reacția mea la raportul acesta foarte bună domnului Feit. Am două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește facilitarea vizelor. Ce se face pentru ca lucrătorii albani sau kosovari să poată să vină în Uniunea Europeană ca lucrători sezonieri. Acest uh, lucru ar fi foarte pozitiv pentru aceștia Aici îi dau dreptate colegei Lunacek o liberalizare rapidă a regimului de vize și, de asemenea, permiterea de a lucra ca lucrători sezonieri, să li se permită acestor oameni să lucreze ca lucrători sezonieri în Uniunea Europeană. Aceste două elemente ar fi foarte benefice pentru ei. Și a doua întrebare se referă la EULEX. Aici, din păcate, eu nu pot să fiu la fel de pozitiv ca și dumneavoastră. Acceptanța uh, kosovarilor este foarte scăzută față de EULEX și eu am vorbit cu multe persoane și din Kosovo și cu kosovari din Germania și, uh, din păcate, acceptanța uh, scade drastic datorită problemelor din Nord, mai ales și de aceea vreau să vă rog să ne spuneți câte ceva despre perspectiva dumneavoastră asupra EULEX, pentru că noi nu ne dorim ca EULEX să ajungă să aibă uh, această imagine proastă pe care a avut-o, din păcate, și ONU în Kosovo recent. Domnul Panțeri, acum, raportor din număr pentru socialiști. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să spun că, în primul rând, firește că mulțumesc oaspetelui nostru și cred că dumnealui este conștient în egală măsură ca și eu că acest uh, stat Kosovo poate să joace un rol important în Europa dacă reușește să-și rezolve foarte repede problemele, atât în ceea ce privește consolidarea instituțiilor, cât și în ceea ce privește statul de drept, cât și în ceea ce privește integrarea diferitor comunități. Am avut ocazia în urmă cu câteva luni să merg în Kosovo să particip la alegerile locale N-am nici cea mai mică îndoială când spun că s-au făcut uh, pași înainte, s-au făcut progrese. Am avut și eu posibilitatea să-l întâlnesc pe colegul nostru și cu ambasadorul italian, domnul Gifuni. Mai sunt însă și o serie de întârzieri și de lipsuri evidente în viața de zi cu zi din Kosovo deși nu putem în acest moment să vorbim despre statutul Kosovo în acest moment, însă, fără îndoială, aceste întârzieri pot să aibă consecințe negative în momentul în care ne-am putea, am putea spune că Kosovo este pregătit pentru un parcurs european. Din acest motiv, v-aș întreba în ce mod am putea noi, împreună cu delegațiile prezente în Kosovo, cum am putea să ne jucăm rolul într-un mod mai concret și am pus asta în ghilimele, obligând, să zicem, obligând între ghilimele autoritățile kosovare să facă mai mult decât au făcut până în acest moment pentru a atinge obiectivele stabilite. Deoarece acesta este un subiect uh, cu adevărat hotărător care poate să curețe, să spunem, uh, poate să elimine toate polemicile și poate să degreveze anumite răspunderi autorităților. Aceste chestiuni sunt, după părerea mea, importante. Grazie. Mulțumesc și eu, domnule Panțeri. Urmează acum la cuvânt domn- doamna Weigel. Grazie, signor președinte. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie și mie să mulțumesc domnului uh, Fred pentru prezentarea excelentă pe care a făcut-o și să-i mulțumesc și pentru uh, munca excelentă pe care o depune în Kosovo. Este într-adevăr impresionant să vedem modul în care uh, Ați abordat dumneavoastră această problemă și știu că dumneavoastră v-ați câștigat și simpatia localnicilor, ceea ce este foarte important în condițiile în care îndeplinește o astfel de misiune. V-aș întreba, v-aș pune de fapt două întrebări foarte scurte, dacă dacă și cum evaluați uh, munca reprezentanților diplomatici în Kosovo, cât sunt la număr și cât sunt ei de activi, acești diplomați, în activitatea politică economică și nu numai din Kosovo. Știu că pot face destul de multe pentru a stimula această atitudine pozitivă față de Uniunea Europeană și, în general, față de progres și, de asemenea, aș mai dori să fac un comentariu concis. Cred că a cam venit vremea ca statele membre ale Uniunii Europene care încă nu au recunoscut Kosovo să facă acest lucru, pentru că totuși este un obstacol și reprezintă o problemă psihologică și pentru Serbia și uh, poate că sunt și în Serbia dintre cei care doresc să accepte noua realitate, pentru că asta i-ar încuraja, cred eu, să, să accepte, nu? Mai ușor această realitate. Urmează acum la cuvânt domnul Angura, Angurakis din partea GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și dați-mi voie să spun că, din păcate, Uh, oaspetele nostru nu mă reprezintă. De ce spun acest lucru? Deoarece astăzi dumnealui ne-a vorbit de parcă noi habar n-avem că Kosovo are un statut special. Nu putem să ne apucăm să comparăm Kosovo cu Albania, cu Bosnia-Herzegovina și uh, dați-mi voie să spun că da, sunt impresionat de faptul că reprezentantul Uniunii Europene nu ține cont sau nu pare să țină cont de acest lucru. Mă rog, fie. Aș dori să mă refer la niște chestiuni și anume, observăm că Uniunea Europeană în continuare are o atitudine negativă în ceea ce îi privește pe sârbi. Practic, e o poziție de șantaj, nu mă feresc să spun acest lucru. Cineva, aș întreba pe oaspetele nostru dacă se poate, nu știu, ajunge la o stabilizare a situației în Kosovo. Domnule Fei, după părerea mea, Kosovo ține de Europa, face parte din Europa, orice am spune despre ea, să știți că, sigur, Kosovo era și înainte o regiune europeană. Și iată de ce se confruntă cu atâtea probleme. Însă, după părerea dumneavoastră, dacă ne apucăm acum să impunem soluții, credeți că vom ajunge cu adevărat la o stabilizare a regiunii? Cu atât mai mult cât știți foarte bine că în Serbia există o poziție din ce în ce mai fermă în legătură cu hotărârea de separare și cu hotărârea de independență pe care a luat-o aceste teritoriu. Și apoi, situația, fie politică sau nu numai, este complet diferită față de cum se prezenta în urmă cu 10-15 ani. Deci acest statut special nu se justifică și, în mod evident, comunitățile din Nord, comunitățile sârbe din, din Nord, își văd de treabă pentru că au fonduri europene și în Balcani știm foarte bine că dacă oamenii nu își găsesc eh, ei înșiși o posibilitate de a se apropia unii de ceilalți, de a se împăca între ei, situația aceasta nu se va încheia. Și, în încheiere, dați-mi voi să mă refer la niște evenimente altfel foarte grave care au avut loc în urmă cu puțină vreme în fosta Republica Iugoslava Macedoniei. Mă refer la două evenimente îngrijorătoare. Țara mea a vorbit despre forța eh, forțele din Kosovo care au pătruns pe um, teritoriul Firom, fost Republica Iugoslavia Macedoniei și vă dați seama că e vorba de o chestiune foarte gravă și de asemenea se mai pune și problema NATO. Răspunderea NATO, dumneavoastră nici măcar n-ați vorbit. Când o să plece NATO din Kosovo? Ce mai caută NATO în Kosovo? Și iată, uh, trebuie rezolvate aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc că v-aș invita acum să răspundeți dumneavoastră la primele întrebări care v-au fost adresate, dacă sunteți de acord și dumneavoastră. expressions of support. I would like to... Dați-mi voie să mulțumesc antevorbitorilor pentru sprijinul exprimat cu privire la raportul prezentat și pentru munca pe care am depus-o în Kosovo. Suntem presați de timp, domnule președinte, am înțeles acest lucru așa încât voi fi foarte concis și voi încerca să uh, grupez mai multe dintre întrebări, să răspund la mai multe dată. În primul rând, în ceea ce privește Nordul, Comisia are în acest sens o serie de inițiative, o serie de proiecte ca să răspund doamnei Lunacek, în mod deosebit în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor socioeconomice a celor care locuiesc în Nord. Și aș mai adăuga că guvernul are chiar în vedere crearea unui fond tocmai pentru a servi acestui scop. Problema rămâne și anume că în continuare trebuie să putem avea un acces mai bun către Nord, adică să reușim să identificăm mai bine care sunt nevoile cetățenilor și din acest punct de vedere, în continuare, trebuie să facem față rezistenței la nivel local. Nu aș dori să mă antepronunț în legătură cu rezultatul uh, verdictului Tribunalului Internațional, însă cu siguranță se impune să se găsească soluții pe viitor care să împiedice o discriminare a diferitelor categorii de țări uh, kosovari. Vorba de cetățeni care locuiesc la nord de Ibar sau cei care locuiesc la sud de acest râu. Și cred că, așa cum uh, știți, există o serie de propuneri uh, de soluționare, o serie de planuri prin care se oferă o autonomie extinsă, dar într-un mod unic pentru această comunitate, în mod deosebit. Și, din punctul meu de vedere, putem exploata acest fapt, însă numai în anumite limite, fără să riscăm ca aceste instituții să nu mai funcționeze în Kosovo. Deci trebuie să avem foarte mare grijă uh, care este limita pe care o stabilim. Am uh, constatat că prezența diplomatică este una foarte activă în Kosovo și una foarte responsabilă și mi-au dat o mână de ajutor, așa încât aș fi spus că în spiritul tratatului ar fi cazul să cer una dintre ambasadori să-mi dea o mână de ajutor în mod deosebit în anumite domenii, acolo unde ar putea prelua conducerea folosindu-se de experiența de care dispun și de aceea ambasadorul Italiei, despre care s-a și vorbit, a participat, la fel și ambasadorul grec, la fel și ambasadorul german, cât de curând dumnealui va prezenta și dumnealui constatările pe care le-a făcut în ceea ce privește crearea unui canal de televiziune în limba sârbă, unui canal separat în limba sârbă de televiziune. N-aș putea să vă dau detalii în acest moment, dar uh, dumnealui avansează uh, în acest demers și cred că este o mână de ajutor pe care o întindem sârbilor din Kosovo care încearcă să se delimiteze așa ca și comunitate. Dați-mi voie să vă mai spun altceva despre ambasadorii din Kosovo. Se încearcă înlesnirea contactelor cu Belgradul, spre exemplu, în ceea ce privește drepturile de proprietate și e nevoie de cooperarea Belgradului pentru a avea acces la registrele cadastrale și la registrele funciare ale sârbilor kosovari. Așadar, acest lucru ar putea accelera, să spunem, procesul de întoarcere a acestor sârbi în Kosovo. Problemele care țin de granița cu Muntenegru acum, am analizat această chestiune așa la întâmplare, nu am de gând să uh, îi acord foarte mare importanță, dar chiar și așa se vede foarte clar că cât de curând autoritățile de la Priștina și de la Podgorița vor ajunge la un acord în legătură cu delimitarea exactă a graniței și probabil că acest lucru se poate face și odată cu consolidarea poziției uh, comunității muntenegrene și a drepturilor comunității muntenegrene din Kosovo. Am vorbit despre, să spunem, slăbiciunea relativă, dacă sunt a Parlamentului kosovar în uh, îndeplinirea prerogativelor pe care le are ca adunare parlamentară, atât a, a drepturilor cât și a obligațiilor. După amiază vom avea ocazia să discutăm această chestiune împreună cu președintele Parlamentului Kosovar și cu o serie de aleși în Parlamentul Kosovar, dar este acesta un domeniu în care e loc de mai bine. Și aș mai adăuga că cu cât acest Parlament poate să fie mai eficient și mai priceput în treburile pe care trebuie să îndeplinească, cu atât mai repede putem avea în vedere să, uh, să asigurăm o relație cu comunitatea internațională. Eu văd o legătură directă între aceste chestiuni, pentru că, în mare parte, prezența internațională de acolo face treburi pe care trebuie să le facă, de fapt, instituțiile kosovare și, în mod deosebit, pe care să facă chiar Parlamentul lor. Cazul Alvin Curti este, după părerea mea o chestiune care ține de statul de drept, dar este foarte important să nu pierdem de vedere că domnul Curti și-a arătat interesul să participe la procesul politic și cred că acest lucru trebuie salutat. În ceea ce privește liberalizarea vizelor acum, dați-mi voie să mă arăt reticent uh, în a vă da un răspuns exact, deoarece e o chestiune care ține de fapt foarte mult de domnul domnic comisar Füle și Malmström. O să le trimitem, urmează să se trimită o scrisoare domnului prim-ministru al Kosovo, prin care să reamintim care sunt prioritățile de îndeplinit pentru a fi respectate cerințele în vederea liberalizării vizelor. Nu e vorba de emiterea de pașapoarte biometrice și atât, ci e o chestiune care ține de fapt de crearea, să spunem, unui registru credibil în ceea ce privește procesul de readmisie și reintegrare. Și asta fac în acest moment autoritățile. La asta muncesc din greu. Este important ca cetățenii kosovari să nu se simtă discriminați sau să aibă impresia că sunt tratați altfel față de alți cetățeni din um, Balcanii Occidentali, dar este în egală măsură important și ca cerințele tehnice, condițiile tehnice să fie respectate și de aceea eu nu aș fi reticent în a vă da acum un răspuns exact în legătură cu momentul exact când să înceapă acest dialog. În ceea ce privește EULEX, dați-mi voie să nu fiu de acord. Cred că um, măsurile luate de către EULEX împotriva crimei organizate și a corupției în ultima vreme au consolidat uh, și moralul și nivelul de motivație existent la nivelul misiunii, pe de-o parte, și pe de altă parte au sporit și credibilitatea misiunii și a Uniunii Europene. Dar este important să reușim să obținem și alte rezultate și alte um, puneri sub acuzare urmează să aibă loc și cred că procurorii lucrează foarte bine, muncesc din greu și muncesc de mult, uh, din, începând cu momentul în care a fost desfășurată um, această misiune EULEX, a muncit foarte mult de atunci în legătură cu să se obțineze restanțele acumulate, parcurgerea uh, documentelor pe care o lăsat lăsaseră nume un mic și cred că urmează cât de curând la anul sau cândva cât de curând să se obțină și alte rezultate concrete și salut uh, această chestiune. Mi se pare o măsură oportună, necesară, pentru că E un moment în care deja instituțiile s-au consolidat astfel încât pot face față șocurilor, să spunem, uh, unor intervenții foarte brutale în ceea ce privește corupția și mă refer inclusiv la uh, politicieni corupți de notorietate. Și în același timp, uh, spuneam cât de curând, la anul urmează să se organizeze alegeri generale, așa încât uh, ar fi foarte bine ca ceea ce face EULEX împotriva acestor cazuri de notorietate, cum le-am spus, să se și definitiveze la momentul oportun. Văd că mai sunt încă nouă vorbitori înscriși la cuvânt. Mă iertați o să trebuiască să îi dezamăgesc pe cei care au adresat alte întrebări, dar poate mai bine mă opresc eu acum și îi lăsăm uh, pe colegi să mai pun întrebări. Mulțumesc, domnul președinte, și acum dau cuvântul domnului Donjean, care este minunat când vine vorba de a fi concis, și după domnul Donjean, domnii Taler, Arlachi și Lockpiller. Vă rog, domnule Donjean. Mulțumesc, domnule președinte, domnule reprezentant special, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și doresc să subscriu și eu în mare măsură celor spuse dumneavoastră și în legătură cu nevoia de a raționaliza prezența Uniunii Europene în Kosovo. În ultima vreme am mers pentru a 69-a oară în Kosovo în ultimii zece ani și așa cum spunea și colegul nostru, domnul Poselt, mă tem că amenințarea pe care reprezintă aceea de a fi un fel de un mic noi, deci o altă variantă a un mic, să um, să existe acest pericol, trebuie deci ca munca noastră să fie cu adevărat eficientizată și să fie evidentă pentru toți kosovarii. Dați-mi să fac o scurtă observație. Uh, a spus că lupta împotriva corupției este o sfidare imensă pentru întreaga zona Balcanilor și, în mod deosebit, pentru Kosovo, pentru că noi, Uniunea Europeană, avem o răspundere prin intermediul EULEX și a puterii executive pe care o are EULEX. Deci nu putem decât să salutăm această luptă împotriva criminalității organizate și a corupției, dar v-aș atrage atenția că răspunsul pe care trebuie să-l oferim, reacția noastră trebuie să fie una riguroasă și credibilă. Și dacă această reacție a noastră este pătată de tot felul de imixtiuni politice, de tot felul de speculații, speculații, pentru că, bun, presa nu are decât să-și dea cu părerea, asta e una, că acum, însă, să se apuce acum să-și dea cu părerea și să facă speculații și responsabili europeni și americani, uh, ceea ce are niște consecințe politice și să se apuce să facă uh, comentarii în stânga și în dreapta, acest lucru nu va face decât să afecteze munca noastră și cred că se cuvine să-i lăsăm pe procuror să-și facă treaba. Pe 28 aprilie a avut loc o operațiune, ni s-a spus uh, să vedeți voi ce urmează, cât de curând vor începe o serie de puneri puneri sub acuzare de inculpări și uite că au trecut nu știu câte luni și nimeni n-a fost inculpat. Foarte bine, asta înseamnă că justiția își face treaba în mod serios și riguros și cred că trebuie să menținem această atmosferă. Mulțumesc, urmează domnul Taler. Da. Grazie, signor președinte. Tudi jaz bi vam rad čestitev, uh, gospod Fejt, za vaše delo. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să vă felicit, domnule Fejt, pentru activitatea dumneavoastră în Kosovo. Aceasta a fost o misiune imposibilă, dar totuși ați avut succes. Trebuie să nu uităm faptul că Kosovo a reprezentat o problemă majoră în Europa. A fost uh, unul dintre motoarele dezintegrării fostei Republicii Iugoslave uh, and, și uh, este o zonă care în ultimii ani a avut foarte multe conflicte. Ne dorim acum o zonă care să fie lipsită de conflicte și care să aibă instituții democratice. Aceasta este o mare realizare și vă felicit încă o dată. Totuși, aș dori de asemenea să atrag atenția asupra problemei facilitării vizelor. Trebuie să liberalizăm regimul de vize. În ultimii doi ani s-a arătat faptul că în cazul Serbiei, Macedoniei, Muntenegrului, acest proces a contribuit semnificativ la progresul acestor țări în multe domenii. Liberalizarea regimului de vize ne-a arătat că țările au obiective, criterii, reforme care trebuie să fie realizate și în cazul Kosovo, acest proces ar putea să îmbunătățească calitatea serviciilor în multe domenii. Ar fi benefic pentru cetățenii din Kosovo. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu aceste afirmații. Eu cred că dacă situația stă astfel, atunci ar trebui să propunem în Comisie și în Consiliu ca acest demers să fie pus în aplicare și să fie introdus, așa cum s-a făcut în cazul Serbiei și Muntenegrului și Macedoniei. Eu cred că liberalizarea vizelor ar îmbunătăți situația administrației kosovare și ca rezultat ar îmbunătăți viața cetățenilor kosovari. De asemenea, aș dori să subliniez importanța patrimoniului cultural și religios din Kosovo. Pașii de până acum au fost pozitivi, dar din punct de vedere psihologic, acest Uh, aspect este unul foarte important care afectează relațiile între sârbi și kosovari, nu doar sârbii din Kosovo, ci și sârbii din Serbia. Așadar, eu cred că ar trebui să acordăm atenție specială și acestor aspecte. Mulțumesc. A seguire colega Arlachi, prego. Urmează domnul Arlachi. Mulțumesc, domnule președinte. Happy is very... Domnule Faith, ne-ați uh, dat uh, câteva vești bune în privința Kosovoului și mă bucură, însă nu sunt deloc convins că aceste vești bune sunt uh, suficiente pentru a prevedea că Kosovoul va fi într-o bună zi pe deplin integrat în Uniunea Europeană. Spun aceasta pentru că încă se neglijează problemele pe termen lung ale Kosovoului și nu se vorbește despre o strategie globală. Este responsabilitatea Uniunii Europeană, a Uniunii Europene. Însă, în absența unei astfel de strategii, putem avea surprize foarte mari. Corupția, uh, traficul uh, uh, și spălarea banilor predomină în Kosovo s-a adoptat acolo o strategie uh, clară, nu se uh, manifestă uh, puterea și uh, există riscuri majore. Dacă nu schimbăm parametrii, nu putem garanta rezultatul. Nu uh, procurorii EULEX vor schimba situația, trebuie să facă parte dintr-o strategie pentru a schimba problemele reale din Kosovo și acest lucru trebuie să fie în centrul strategiei Uniunii Europene. Dacă Kosovo uh, e să devină o parte a Uniunii Europene și nu o amenințare la adresa Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Domnul Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și domnule Fait pentru acest raport foarte detaliat. Ați descris progresele, dar și situația economică dificilă. Întrebarea mea se referă la situația populației Roma din Kosova și mai ales la situația refugiaților care au fost uh, împrăștiați prin Europa și acum sunt uh, repatriați forțat. Eu am vizitat uh, regiunea Kosovo și am văzut acolo că o mare parte dintre copiii populației Roma și șcalii care au fost repatriați forțat nu merg la școală, cu toate că există această obligație Uh, situația locativă este catastrofală și situația economică pe care ați descris-o dumneavoastră ca fiind foarte proastă este într-adevăr așa. Pentru că uh, un cetățean uh, nu poate să găsească un loc de muncă. Statele membre totuși au uh, hotărât în această situație să trimită, să repatrieze forțat populația Roma către Kosovo. De exemplu, în Germania, din Germania s-au repatriat 14.000 de persoane. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre situația uh, populației Roma. Eu cred că este mult prea devreme să-i trimitem înapoi în Kosovo acum. Mulțumesc. Grazie. Eh, colega Cucan e il prossimo... Mulțumesc domnul Cucan și apoi Muniț. Mulțumesc, domnule președinte. The, <coughs> the report of Mr. Fade was very Relatarea domnului Faith a fost foarte cuprinzătoare și am uh, doar o întrebare legată de corupție. Este o problemă majoră în multe țări, inclusiv în Kosovo. În Kosovo însă, dacă vrem să obținem progrese reale și să soluționăm această problemă, toți actorii internaționali relevanți ar trebui să acționeze la unison. Altfel vom transmite un semnal prost la adresa guvernului. E nevoie de o abordare comună. Din informațiile de care dispun, reiese că această chestiune este departe de a fi rezolvată. Situația este departe de a fi ideală. Puteți comenta, vă rog. Vă mulțumesc. Colega Muniț? Doamna Muniț. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus și colegul meu, nu cred că trebuie să purtăm o dezbatere cu privire la recunoașterea Kosovoului. Pe de altă parte, să nu ne facem iluzii. Kosovoul are două caracteristici, independența față de exterior și lipsa de control asupra teritoriului. Kosovoul nu îndrunește condițiile pentru a fi un stat pe deplin independent. Uniunea Europeană nu poate să-și facă iluzii în această privință. E nevoie de o relație de vecinătate cu Kosovoul. Summitul de la Sarajevo a transmis un semnal bun și sperăm că uh, decizia Tribunalului Penal Internațional va permite îmbunătățirea dialogului între toate părțile. Credeți că acest aviz va uh, contribui la promovarea negocierilor? Vă mulțumesc! Vă rog să nu vă lungiți foarte mult, să răspundeți foarte sintetic la acest grup de întrebări. Mulțumesc! I agree fully with Mr. Don. Sunt uh, pe deplin de acord cu domnul Danjean în privința faptului că nu ar trebui să există interferențe politice în lupta împotriva criminalității organizate și împotriva corupției. Eu, unul, m-am angajat uh, să abordez implicațiile politice și ceea ce am spus este că într-o democrație, dacă un ministru sau un politician care deține o funcție înaltă în stat sunt bănuiți că ar fi autorii unor infracțiuni, infracțiuni și dacă sunt condamnați cu atât mai mult, există un motiv întemeiat pentru a își uh, abandona funcția. Este ceea ce se întâmplă în țările noastre. Dacă sunt uh, achitați, sigur că pot să își reia responsabilitățile politice. În orice caz, acestea sunt valorile pe care am vrut să le transmit. Ceea ce am constatat de asemenea este că autoritățile kosovare au făcut declarații care nu sunt conforme principiilor cărora le acordăm importanță în țările noastre, separarea puterilor, de exemplu și este important ca președintele Parlamentului sau uh, oficiali guvernamentali să nu facă observații legate de activitatea puterii uh, judiciare. Sunt de acord cu faptul că orice fel de interferență politică trebuie evitată. Nu pot adăuga nimic în plus în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Pentru a-i răspunde domnului Thaler, nu vreau să fac observații care ar putea fi percepute ca interferând uh, cu obligațiile comisarului Fuller. Sunt uh, la curent cu problemele legate de lipsa împotriva corupției. Lucrurile au progresat în uh, Kosovo. A început un proces Uh, de implicare a ULEX în lupta, în lupta împotriva criminalității organizate și corupției. Există o strategie. Poate că nu e o strategie bine înțeleasă, însă EULEX-ul are un mandat și un termen pentru a-și realiza acest mandat. Kosovo, pe de altă parte, aspiră la apropierea de Uniunea Europeană și toate aceste aspecte trebuie încadrate într-un calendar adecvat pentru a avea o abordare unitară. Acțiunile EULEX sunt în orice caz încurajatoare. Sunt de acord cu dumneavoastră în privința faptului că mai sunt multe de făcut nu cred că ar trebui să dramatizăm prea mult situația din Kosovo în comparație cu ce se întâmplă în alte părți, dar sunt uh, de acord că există provocări care trebuie uh, depășite, însă sunt încurajat de profesionalismul și uh, implicarea membrilor misiunii EULEX și uh, este încurajator, de asemenea, angajamentul guvernului care uh, colaborează cu EULEX uh, pentru a lupta împotriva acestui flagel. Cred că guvernul este pe deplin conștient că dacă nu face pașii necesari, nu va face progrese și din acest punct de vedere influența europeană dă rezultate. În privința situației romilor, nu vreau să-mi exprim opinia în privința deciziei statelor membre de a avea în vedere repatrierea romilor în Kosovo. Situația comunității rome rămâne foarte neplăcută și inacceptabilă din multe puncte de vedere. Cooperăm cu Comisia Europeană Există un proiect important de relocare a romilor din taberele din Mitrovița spre alte locații și acest proiect se bucură de interesul meu. Domnului Cucan aș vrea să-i spun că există o coerență în Uniunea Europeană în ceea ce privește necesitatea unor măsuri suplimentare de luptă împotriva corupției. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În încheiere mai am patru colegi, cum urmează Schlöfling, Howitt, Nicolai și Gomes. Aceștia vor la cuvântul și vă rog foarte pe scurt, vă rog foarte mult să nu vă întindeți foarte tare. Moment. Stați un pic. Totuși, v-aș l-aș ruga, aș ruga să înceapă deja întrebarea colegului Schlöfling. Vă rog să începeți. Prego. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, uh, stimate domnule reprezentant special. Două întrebări am și eu. Știm că Kosovo a fost locul unei explozii demografice în ultima generație și acest lucru ține foarte mult de nivelul uh, de nivelul șomajului. Care sunt tendințele demografice acum? Și o a doua întrebare, în ce procent populația kosovară trăiește în diaspora și ce fel de relație au acești membri din diaspora cu propria țară? colega Vă rog, domnul Howitt. Trei întrebări dați-mi voie să adresez. L-am ascultat pe domnul Feit și vă mulțumesc că sunteți aici. Pe semne că v-a fost foarte greu și cred că aveți o treabă foarte dificilă, poate cea mai grea din Europa. Felicitări pentru ce treabă faceți. Trei întrebări. Deja ați comentat în amănunt măsurile luate pentru a spori drepturile comunității sârbe din Kosovo. În legătură cu acest plan v-aș întreba în ce măsură s-au aplicat măsurile recomandate până în acest moment și în ce mod evaluați dumneavoastră evoluția lucrurilor? În al doilea rând am ascultat cu mare grijă ce a spus în legătură cu tre... uh, avizul consultativ al Tribunalului Internațional. Nu vă rog să vă pronunțați, dar v-aș întreba ce fac autoritățile locale, ce vă spun autoritățile kosovare în legătură cu atitudinea lor cu privire la acest aviz și în ceea ce privește EULEX, acum având o privire retrospectivă, v-aș întreba retrospectiv în ce mod vedeți predarea dinspre misiunea ONU către misiunea UE. Cum credeți că a avut loc acest proces de predare de misiune? A fost o reușită sau nu? Mulțumesc! Doamna Nicolae, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt atât de optimistă ca dumneavoastră, pentru că, sincer să fiu, consider că nu, am, nu discutăm despre un stat, discutăm despre un stat eșuat, dar aș avea două întrebări în ceea ce privește reforma judiciară, mă interesează în mod deosebit dacă sârbii sunt și reprezentați în reforma judiciară și aș mai avea o întrebare în legătură cu Biserica Ortodoxă. Uh, în timpul războiului multe dintre biserici au fost distruse. Acum serbii au posibilitatea să, să participe la slujbe în biserici ortodoxe. Cum stau uh, lucrurile în acest sens? Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Gomes. Doamna Gomes. Mulțumesc. Domnule Feit, mă bucur să vă văd din nou. Aș dori să vă întreb ce considerați care părea dumneavoastră despre faptul că, pe de o parte, în mandatul dumneavoastră și mandatul EULEX, vă confruntați cu lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și cu reformele uh, administrative care se fac în acest sens, dar nu aveți un mandat pentru dezvoltarea economică, chestiune legată de dezvoltarea economică a Kosovo, care este singura modalitate de a ajunge la niște alternative la criminalitatea organizată și la economia subterană. Și uh, numai așa se poate lupta și șomajul. Cine este responsabil de strategia dezvoltării economice? Și vedeți oare progrese în acest sens? Pentru că Kosovo, în loc să fie un importator de energie, ar putea să fie un furnizor de energie pentru statele din jur. Se face ceva în acest sens pentru a schimba realitatea actuală? Se face ceva uh, în ceea ce privește agricultura și alte posibilități de dezvoltare economică? Și cine este responsabil din partea noastră de aceste aspecte? Due, due richieste aggiunte. Mai sunt două cer la cuvânt. Numai timp de 30 secunde, domnul Preda și domnul Cacin. Mă iertați să știți că am cerut cuvântul chiar la început, deci nu e o cerere de ultim moment. Mă rog, se mai întâmplă. Mulțumesc oricum foarte mult. Eu cred, în primul rând, că statutul provinciei Kosovo va fi încă o dată discutat după hotărârea uh, Tribunalului de la Haga. De altfel, chiar am văzut uh, declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră, domnul reprezentant special, și e vorba de, de declarațiile pe care le-a făcut uh, domnul reprezentant special, care se arată foarte optimist, spunând că acest lucru va aduce anumit, un anumit uh, confort, să spunem, poziției față de Belgrad și, de asemenea, o anumită consolare pentru poziția Kosovo. Eu nu cred, sincer, că o hotărâre a curții ar putea să producă aceste două efecte și cred că este mai probabil ca acest lucru să <laughs> mai aducă un factor de instabilitate în plus. Iată comentariul pe care am vrut să-l fac și aș fi vrut, pe de altă parte, să știu în ce mod declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră cu privire la de- democrația multietnică prosperă, care crește în Kosovo, cum se potrivește ea cu dificultățile pe care le vedem între situația sârbilor din nord și cei din restul țării și mai ales în ceea ce privește statutul minorităților. Mulțumesc! Mulțumesc! Parola Cacin. Domnul Cacin, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă felicit pentru activitate și să vă felicit pentru toate realizările pe care le-ați avut până acum. Aș vrea să revin la chestiunea nordului Kosovoului. Această linie despărțitoare nu îi afectează doar pe sârbi, ci și alte minorități. Și uh, discriminarea afectează și alte minorități. Cred că în momentul acesta este mult mai important să se promoveze dialogul între Mitrovica și Priștina decât între Priștina și Belgrad. Dialogul în interiorul Kosovului este esențial și cred că cu toții avem nevoie de măsuri pentru a consolida încrederea reciprocă. Cred, domnule Faif, că ar trebui să asigurăm resurse suplimentare pentru a finanța proiecte și programe concrete ale noilor administrații alese. Dacă oamenii au obținut administrații locale, cred că este corect ca aceste administrații să își demonstreze competența prin proiecte concrete. A doua întrebare, de asemenea importantă, este cum se pot depăși barierele lingvistice? Instituția dumneavoastră finanțează învățarea limbii majorității sau populațiilor minoritare? Finanțați programe pentru ca sârbii să învețe albaneza sau albanezii să învețe sârba? Vă mulțumesc pentru răspunsuri multe întrebări, avem acum nevoie de răspunsuri. Răspunsuri uh, uh, rapide, blitz și proaspete. În ceea ce privește tendințele demografice, anul viitor se va face un recensământ și uh, Comisia va finanța substanțial acest recensământ, precum și Eurostatul. Este important ca acest recensământ să aibă loc și în nordul Kosovoului. În ceea ce privește relațiile dintre diaspora și uh, uh, Kosovo, uh, banii trimiși de diasporă sunt uh, importanți pentru economia kosovară. Uh, și sper că mai ales diaspora din Statele Unite va investi uh, mai mult în Kosovo. Cred că am ajuns la o implementare în proporție de 80-85% a, a proiectului Ahtisari. Mai rămân de implementat uh, prevederile în ceea ce privește autonomia comunității sârbe din Nord precum și cele referitoare la legăturile dintre Priștina și municipalitățile din Nord. Având în vedere că suntem de acord cu toții că împărțirea teritoriului nu ar fi uh, de dorit. Autoritățile kosovare au două priorități în ceea ce privește contactele de după decizia uh, tribunalului nu vor să revină la chestiunea statutului și nu vor să uh, discute despre o anumită, o, o eventuală împărțire a teritoriului. Misiunea EULEX a fost dificilă, însă a avut realizări, a durat uh, până s-au rezolvat problemele re rămase în suspans. Ne asigurăm însă că locurile uh, din uh, sistemul judiciar sunt ocupate, uh, încurajăm judecătorii, procurorii sârbi calificați să fie candidați pentru a ocupa poziții în Curtea Constituțională și, în general, în sistemul judiciar. O nouă lege cu privire la sistemul judecătoresc a fost adoptată și va intra în aplicare în 2013. Uh, Credincioșii sârbi uh, pot acum să se ducă la biserică chiar și în Priștina. Este o evoluție recentă după ce bisericile au fost închise mulți uh, ani. Am, m-am ocupat de o serie de chestiuni economice importante de exemplu, să ajutăm autoritățile kosovare de a, să elaboreze o strategie pe termen lung și să încurajăm, de asemenea, autoritățile kosovare să respecte uh, disciplina bugetară. Vom uh, începe să uh, să uh, lăsăm ștafeta uh, Fondului Monetar Internațional, pentru că Fondul Monetar Internațional va încheia un acord cu Kosovoul și Comisia Europeană, de asemenea, va prelua uh, ștafeta și se va ocupa de furnizarea de energie, dezvoltarea agricolă și așa mai departe. Nu există o contradicție între scopul meu de a crea o democrație multietnică în Kosovo și abordarea față de Nord. Toți sârbii ar trebui să aibă autonomie de plină oriunde ar locui în Kosovo și trebuie să își poată menține modul de viață și trebuie să fie sprijiniți de către Belgrad cu condiția transparenței. Nu trebuie să existe instituții paralele care să submineze autoritățile centrale din Kosovo. În sfârșit, cred că ar trebui să existe mai mult dialog în Kosovo. S-a organizat uh, o conferință, trebuie să existe un dialog mai uh, strâns între Kosovo și uh, Pri Priștina, între Mitrovița și Priștina. Suntem la etapa revizuirii bugetului și mă asigur că municipalitățile beneficiază de suficiente resurse pentru ca prevederile cu privire la descentralizare să poată fi puse în practică. Nu finanțez uh, cursurile de limbi străine, însă în învățământul secundar instituțiile vor implementa acest uh, curriculum începând cu anul viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte sincer, mulțumim și din partea doamnei raportor, doamna Lunacek și le-aș reaminti colegilor că astăzi la ora 3 are loc reuniunea interparlamentară cu domnul Fait și cine dorește poate să ia cuvântul și să uh, ceară mai multe amănunte. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea noastră foarte completă și foarte interesantă. Mulțumesc! Bine, continuăm cu... Bine, mergem mai departe cu punctul 5, propunerea de rezoluție în legătură cu procesul de integrare europeană a Kosovo și este un al doilea schimb de opinie pe aceasta. Pe marginea textului prezentat de doamna uh, raportor au fost propuse 168 de amendamente ca urmare a unei reuniuni cu raportorii din umbră, doamna raportor a prezentat trei amendamente de compromis care vor face obiectul dezbaterilor. Deja am avut o discuție în legătură cu acest subiect, așadar aș reduce timpul pentru discuția pe marginea amendamentelor la 20 de minute. Vă rog, doamnă Lunacek. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiindcă nu avem mult timp la dispoziție, am să mă limitez la amendamentele de compromis și să mai menționez câteva puncte aveți deja proiectul de listă de vot în fața dumneavoastră. În primul rând, situația contextuală. Am văzut foarte clar în dezbatere cu privire la Kosovo că există o diferență principială de opinie între noi aici, și anume dacă Kosovo este un stat independent sau nu. Această diferență de opinie va ieși la iveală și în acest vot, că, pentru că, din păcate, aici nu există posibilitatea de a încheia un compromis. Eu sper că majoritatea dintre noi vor considera că Kosovo este un stat independent și ceilalți vor fi minoritari. Așadar, n-am putut să uh, propun compromis, un compromis în acest sens, dar am încercat să iau în considerare toate amendamentele tuturor colegilor chiar și a celor care nu recunosc independența Kosovo. Am încercat să includ cât mai multe din amendamente în amendamentele de compromis pe care pot și eu să le susțin. De exemplu, primul compromis care cuprinde amendamentele 91, 92, 94, 94 al doamnei Copa, doamnei Munit și a altora. Aici este vorba despre statul de drept, misiunea privind statul de drept care trebuie să-și desfășoare activitatea pe întreg teritoriul Kosovo. Ea este într-adevăr activă și acționează uh, în mod corespunzător. E important ca Comisia să ajungă la o vizibilitate mai bună în ceea ce privește uh, misiunea EULEX în ochii tuturor uh, uh cetățenilor kosovari și să crească acceptarea misiunii de către aceștia. La compromisul 2, care cuprinde amendamentele 97 și 105, este vorba de cooperarea EULEX cu societatea civilă din Kosovo. Aceasta trebuie să apară mai, să, să primească o atenție mai importantă și în compromisul al treilea am încercat să găsesc un text care să uh, includă și dorințele colegilor Preda, Ungureanu, Băsescu și a celorlalți și sper că voi obține susținerea dânșilor pe acest amendament de compromis. Um, în ceea ce privește propunerile colegului nostru Poselt despre um, violența domestică, violența în familie. Aici am încercat ca acest domeniu să fie tratat într-un aliniat, într-un paragraf separat, să nu fie doar o parte marginală într-un alt paragraf, pentru a face o separare clară între um, diversele aspecte. Sper că și domnul Poselt va accepta uh, această uh, modalitate de a formula lucrurile. Încă un punct Referitor la propunerea domnului Svoboda, 66, aici încă negociem pentru a vedea dacă există vreo posibilitate uh, de a anticipa reacțiile posibile la uh, um, sentința Curții Internaționale de Justiție. Deocamdată negociem, după cum vă spuneam, și vom încerca să clarificăm lucrurile în cursul uh, după amiezii sau până, până la vot. Uh, pe lista de vot la amendamentul 78 apare și numele meu între doamna Copa, domnul Pașcu, doamna Unister Chisa și așa mai departe. Uh, mi se pare că e o greșeală amuzantă care a avut loc aici. Și am să vă rog ca în... Uh, am să rog secretariatul să scoată numele meu de acolo, pentru că eu, din păcate, în acest punct nu sunt de acord cu colegii. Deci nu mă reprezint amendamentul respectiv. Mi se pare amuzant că s-a putut întâmpla așa ceva, dar voiam să menționez ca să se rectifice lucrurile. Uh, am discutat cu foarte mulți colegi și sper, după cum vă spuneam, să ajungem la o majoritate puternică, dar e foarte clar că există și unele lucruri în care nu putem să fim de acord, pe care, situația pe care o cunoaștem foarte bine ca politicieni. Dar vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare. Grazie, colega Luna. Mulțumesc, doamna Lunacek. Într-adevăr, este foarte important. Uh, numele noastră este foarte important oricum. Și acum are cuvântul domnul Poselt. Foarte pe scurt, domnule președinte. Și eu doresc să îi mulțumesc doamnei Lunacek pentru activitatea excelentă și pentru cooperarea foarte bună uh, și cooperarea cu raportorii din umbră a celorlalte grupuri politice a fost foarte bună. Doamna Lunacek a spus foarte clar că la foarte multe amendamente există de fapt două grupe de persoane. Uh, un uh, grup a depus pur și simplu în mod firesc amendamentele în funcție uh, la care grupurile politice vor fi pentru sau împotrivă, în funcție de tendință și un alt grup se referă la problema statutului. Și eu cred că în toate grupurile politice există o majoritate foarte clară care consideră că aspectul acesta al statutului este o chestiune rezolvată. 22 de state ale Uniunii Europene au recunoscut Kosovo ca stat independent și au început relații diplomatice cu uh, provincia. Există doar cinci state care nu au recunoscut Kosovo. Cele 22 care au recunoscut Kosovo, vreau să menționez, au făcut acest lucru la solicitarea Parlamentului European. Parlamentul European a fost cel care în ultimii cinci ani, în mod repetat, a avut uh, cu o majoritate de trei sferturi, a solicitat statelor membre să recunoască Kosovo și independența acestuia. Așadar, opinia a trei sferturi dintre membrii Parlamentului European uh, a fost uh, exprimată în acest sens în mai multe uh, perioade, în mai multe legislaturi. Și de aceea eu cred că este foarte problematic dacă repetăm din nou și din nou punem în discuție problema statutului. Eu cred că a venit momentul să nu mai facem acest lucru. Așadar, eu cred că este foarte important ca toți colegii care vin din state membre care nu au recunoscut sau nu au recunoscut încă uh, independența Kosovo, care vor să aștepte uh, sentința Curții de Justiție, eu cred că această sentință se va, va spune mai multe despre viitorul Kosovo, despre uh, tensiunile uh, conflictuale de acolo și nu cred că se va ocupa de trecut. Deci eu nu cred că această sentință uh, va Uh, reuși să schimbe istoria ultimilor ani, dar trebuie să avem o atitudine practică acum. Cum ar trebui să funcționeze? O divizare a Kosovo ar duce, ar atrage după sine o divizare a tuturor statelor uh, învecinate. Și acest lucru ar însemna război. Noi știm acest lucru, nimeni nu vrea acest lucru, nu, nici sârbii, nici kosovarii, nimeni. Cu oricine vorbești, uh, Uh, și uh, sârbii spun foarte clar că Kosovo nu va mai face parte din Serbia, pentru că nu există niciun fel de plan, niciun fel de intenții în acest sens. Deci nu ar trebui să ne mai ocupăm de jocuri politice, ci să fim foarte cinstiți, foarte sinceri și să spunem. Îi respectăm pe colegii ai căror state au o poziție diferită, amendamentele acestora sunt acceptabile, trebuie să uh, le votăm. Ei sigur că vor vota pentru noi, ceilalți vor vota împotriva, astfel încât fiecare să știe unde stă, dar nu ar trebui să mai pierdem uh, timp cu această chestiune, pentru că, mm, cum spunea și doamna Lunacek, în această chestiune nu se pot face compromisuri, vor, fiecare va vota pentru sau împotrivă, în funcție de statul din care vine. Așadar, haideți să ne concentrăm asupra amendamentelor de fond și pe celelalte doar să votăm și atât, să nu mai discutăm despre ele. Bine, per i socialisti, Și acum din partea socialiștilor domnul Taler, după care domnul Preda are cuvântul. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac și eu rece comentarii pe marginea raportului colegei noastre și acest raport a fost o misiune imposibilă și cred că merită toată atenția și tot respectul nostru. amendamentele de compromis vor îmbunătăți și mai mult acest raport și aș dori să mă refer la o chestiune și anume unii dintre europarlamentari au primit o scrisoare din partea guvernului sârb de patru pagini era această scrisoare și în această scrisoare se făcea apel la noi să ne comportăm într-un anumit fel în legătură cu această rezoluție privind Kosovo. Dați-mi voie să vă spun că în ce, ce privește fondul acestei scrisori, el este foarte important. În același timp, însă, este foarte important pentru Serbia să avem grijă la ce spunea domnul Poselt, și anume ca Serbia să, să nu să nu se insiste foarte mult pe această chestiune pentru că e o problemă a statutului pentru sârbi. Deci există chestiuni care țin, spre exemplu, de patrimoniu cultural și religios, de patrimoniul, de protecția drepturilor omului, protecția drepturilor de proprietate. Uh, și, de asemenea, returnarea refugiaților, a strămutaților, aceste chestiuni nu au fost soluționate, motiv pentru care cred că în momentul în care va apărea avizul din partea Curții Internaționale să reușim să discutăm totuși aceste chestiuni concrete care sunt esențiale pentru calitatea vieții sârbilor și mai cred că rolul guvernului sârb și pragmatismul acestuia vor juca un rol important pentru că acești oameni se consideră sârbi care trăiesc însă în Kosovo. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc acum domnul Preda și apoi raportorul din umbră, domnul Panțeri. Domnule președinte, doar pentru a spune că am introdus un număr de amendamente care vizau uh, înlocuirea uh, Uh, sintagmelor care uh, fac din uh, Kosovo altceva decât o provincie și, de asemenea, pentru a spune că am introdus amendamente referitoare la kosovari ca locuitori și nu cu un statut de cetățeni. Cred că asta presupune sau asta implică respectul de care vorbea cineva pentru poziția minoritară a unor state din Uniunea Europeană care nu recunosc Kosovo decât ca o provincie. Mulțumesc! se mai închidă. Bine. Mulțumesc, domnule Panțeri. Mulțumesc. Și eu aș fi vrut să mă raliez mulțumirilor exprimate de către doamna Lunacek, care a lucrat foarte, foarte bine, chiar dacă n-a fost ușor, din motivele care sunt recunoscute de către toată lumea acum. Cred că amendamentele de compromis și, de fapt, întreaga rezoluție sunt cât se poate de acceptabile. E vorba de o rezoluție care ia act de realitatea existență fără a pune în discuție statutul Kosovo și fără a obliga pe nimeni să se răzgândească în legătură cu statutul în sine și încearcă să pur și simplu să sprijine procesul de consolidare a instituțiilor kosovare și de a prezenta anumite soluții pentru problemele existente. Consider că e vorba de o mai bună integrare a comunităților etnice, a criminalității, infracționalității și a și procesul democratic din Kosovo. Una peste alta, toate aceste lucruri au loc în cadrul unui proces de cooperare în această regiune care să respecte, să spunem, pe cei implicați în acest proces. De aceea consider că, dincolo de opiniile care au fost exprimate și care nu sunt neapărat unanime în ceea ce privește statutul, dincolo de asta consider că este un raport foarte bun pe care îl putem aproba. Mulțumesc! Dacă doamna Lunacek, doamna raportor, dorește să mai facă alte observații, vă rog să interveniți. Dacă nu, ne oprim aici. Nu, doar să mulțumesc. Atât pentru moment. Mulțumesc. Bine, anch'io ringrazio la Atunci îi mulțumesc și eu doamnei Lunacek și trecem la următorul punct acum. E vo- Va, și v-aș reaminti de fapt că mâine are loc votul în legătură cu acest subiect și trecem la punctul 6, care se la propunerea de rezoluție în legătură cu cererea de aderare a Islandei la Uniunea Europeană. Este vorba de al doilea schimb de opinii în legătură cu proiectul de rezoluție. Dezbaterea de astăzi are loc la puține zile de la hotărârea șefilor de stat și de guverne ale Uniunii Europene de a iniția negocierile de aderare cu Islanda și aș sublinia că dezbaterea în legătură cu propunerea de rezoluție a domnului Preda Eh, este foarte oportună și foarte interesantă. Și v-aș informa de asemenea că au fost prezentate 55 de amendamente la proiectul de rezoluție și domnul raportor, împreună cu colegii din mai multe grupuri politice, a prezentat o serie de amendamente de compromis. Îl invit așadar pe domnul Preda să-și prezinte textele de compromis și eventual să facă anumite comentarii pe marginea dezbaterilor și concluziilor Consiliului European care a avut loc săptămâna trecută. Domnule Panțeri, sunteți dumneavoastră pe ordinea de zi? Nu, vrea doar să ia cuvântul, spune. Bine, pe păi atunci dăm cuvântul acum, în primul rând, domnului Preda. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, după cum ați uh, menționat, uh, colegii au depus 55 de amendamente și aș vrea să vă spun că sunt uh, extrem de mulțumit de colaborarea cu raportorii din umbră ai celorlalte grupuri politice. Am reușit să extragem 25 de amendamente pentru a Uh, elabora opt compromisuri cu privire la chestiunile esențiale ale acestui raport. Un compromis uh, în ceea ce privește sistemul judiciar. Nu mai vorbesc despre originea amendamentului. Domnule, Pre... Domnule Preda, veniți mai aproape de microfon ca să se și aude ce spuneți pentru interpreți. Uh, donc, le premier... Primul compromis se referă la trei articole referitoare la sistemul judiciar și am uh, abordat mai multe chestiuni legate de numirea judecătorilor, de numirea procurorilor și, în general, uh, probleme legate de autoritățile judiciare. Uh, supreme. Al doilea compromis se referea la problema extrem de uh, sensibilă a autorității de supraveghere EFTA, având în vedere presiunile competitive și presiunile de piață la care trebuie să facă față Islanda. Al treilea compromis se referă la caracterul bilateral al negocierilor uh, islandezilor cu guvernul britanic și guvernul olandez negocieri cu privire la uh, afacerea ISEV. Al patrulea compromis se referă la adaptarea Islandei la cerințele europene. Al cincilea se referă la specificitatea Islandei din punctul de vedere al mediului înconjurător și al naturii. Al șaselea se referă la resursele maritime ale acestei țări și la necesitatea unei uh, abordări constructive ale Uniunii Europene și a Islandei în privința negocierilor asupra pescuitului. Compromisul 7 și 8 se referă la dezbaterea publică legată de aderare și aici aș vrea să insist puțin pentru că mi se pare că problema comunicării cu societatea islandeză este extrem de importantă pentru apropierea acestei uh, țări de Uniunea Europeană. Există de asemenea patru amendamente orale și cu asta închei. Un amendament oral a fost depus de grupul verzilor, un altul de către Șache. Se referă la inițiativa media și am propus de asemenea un amendament legat de decizia Consiliului European de săptămâna trecută de a invita Islanda să începe ne înceapă negocierile. Închei mulțumind încă o dată sincer pentru cooperare colegilor. Cooperarea uh, pentru a uh, se găsi compromisuri. Vă mulțumesc. Benissimo, grazie molte. Mulțumesc foarte mult. Primul uh, care va lua cuvântul va fi doamna Omen Reuten din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Preda pentru că ne-a prezentat o serie de compromisuri foarte interesante, compromisuri care uh, menționează interesele Islandei. Într-adevăr, trebuie să avem o abordare foarte pozitivă la adresa Islandei, fără a ne face iluzii și fără a fi exagerat de optimiști în ceea ce privește negocierile. Știm între timp care sunt consiliile, uh, concluziile Consiliului European. Olanda, de pildă, nu va bloca începerea negocierilor. Aceasta este poziția țării mele. Pe de altă parte, vom uh, uh, respecta toate criteriile compromisul uh, numărul 3 nu mai este de actualitate. Se vorbește despre un uh, acord bilateral uh, cu privire la aranjamentele pentru plata a 3,9 miliarde de euro guvernelor Marii Britanii și Olandei. Eu aș elimina partea point out that this is an issue which should not constitute an obstacle to launching a section negotiations. Partea care începe cu points out și până la uh, sfârșit poate să fie suprimată. Propun uh, eventual să se adapteze acest compromis. Asta în compromisul 3. În ce privește compromisul 2 și compromisul 4, sunt de acord cu formularea. Știm care sunt uh, prioritățile Consiliului European și prioritățile Comisiei, deci lucrurile sunt clare. O ultimă observație. Aș vrea să pun o întrebare legată de compromisul 7. Aș vrea să știu dacă există un consens între societatea civilă și uh, oamenii politici în privința aderării, pentru că este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Islanda. Dacă într-adevăr există un angajament din partea populației, cred că putem să sperăm o, un rezultat pozitiv. În orice caz, mulțumesc domnului Preda. Dau acum cuvântul domnului Panțeri, după care doamna Gomes va cuvântul. Vorbesc foarte mult uh, dimineață, vorbesc exagerat de mult spre domnul Panțer, dar măcar zic lucruri deștepte. Oricum, eu uh, uh, îl țin locul de raportor din umbră, Sasoli, care m-a rugat, de fapt, el m-a rugat să mulțumesc în primul rând domnului Preda pentru munca depusă, pentru că a făcut o treabă foarte bună. Cât privește grupul socialiștilor și democraților, nu există probleme. Amendamentele care au fost prezentate de către raportorul din umbră uh, s-au regăsit în o serie de texte de compromis și acolo unde erau anumite chestiuni delicate, acestea au fost tratate în mod pozitiv în sensul că au fost subliniate chiar de către raportor și aș dori să subliniez în mod deosebit două pe care le consider importante, chiar foarte importante, faptul că autoritățile islandeze ar trebui să joace un rol activ în implicarea, în pregătirea opiniei publice, în sensul că trebuie implicată și societatea civilă și, de asemenea, atitudinea constructivă din partea ambelor părți pentru a se adopta o politică comună în ceea ce privește pescuitul. Așadar, una peste alta, consider că rezoluția cu privire privire la Islanda este o rezoluție foarte bună și de aceea, încă o dată, mulțumesc, spune domnul David Sassoli, domnului Preda. Mulțumesc, mulțumim și noi. Are acum cuvântul doamna Gomes. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Preda pentru treaba foarte bună pe care a făcut-o și aș dori să spun că nu sunt de acord cu ce a spus uh, doamna Omen în momentul în care dumnei a propus să se retragă această uh, teză din compromisul al treilea, acolo unde se vorbește de problema acordului bilateral cu guvernul olandez și uh, din Regatul Unit în ceea ce privește plata unor împrumuturi datorate, această frază, această teză trebuie eliminată. Se spune acolo că această chestiune nu trebuie să reprezinte o piedică pentru înaintarea negocierilor de aderare. Această frază trebuie să rămână, după părerea mea, pentru că atunci hai să ștergem tot, să dispară tot. Este inacceptabil ca această chestiune să fie înțeleasă ca o piedică în calea aderării, pentru că în joc sunt mult mai multe de atât. Nu e vorba doar de o controversă între doi, uh, de, uh, doi membri și un candidat. E vorba de o chestiune în legătură cu care toată lumea are o răspundere, nu doar islandezii care au răspunderea lor în legătură cu, mă rog, această economie a lor a jocurilor de noroc aproape, care aproape că s-a impus uh, în acel moment, în acea perioadă care este de fapt originea acestor controverse. Ceea ce se discută aici este mai mult decât această simplă controversă și sper că această controversă se soluționeze, dar ea nu trebuie să reprezinte neapărat o piedică în calea înaintării negocierilor. Și sunt de acord, pe de altă parte, cu ceilalți colegi care au subliniat că problema implicării societății civile în acest proces este esențială. Deoarece, altfel, aderarea acestei țări nu va fi o reușită. Mulțumesc. Sí, da, am înțeles că doamna Omen Reuten dorește să vă răspundă la această intervenție dumneavoastră, de aceea o să rog să intervină. Domnule președinte, și intervine. Dacă dacă rămâne această frază și se arate că aceasta este o problemă, că nu ar trebui să reprezinte această frază în engleză, că nu ar trebui să reprezinte o piedică în calea uh, lansării negocierilor cu Islanda, atunci înseamnă că există deja o piedică înaintea lansării negocierilor. Dar negocierile de aderare vor fi lansate. Deci acesta este motivul pentru care eu am vrut să se șteargă această teză. Și dacă citiți dumneavoastră această frază, este logic E vorba de rambursarea împrumuturilor către guvernele Regatului Unit și țărilor de jos, ceea ce subliniază faptul că e nevoie de ajungerea la un acord necesar și acceptabil. Însă este mai bine să se elimine această frază. Dar dacă dumneavoastră nu vreți, oricum, eu zic să întrebăm și pe domnul Preda ce zice și să-și dea și dumneavoastră cu părerea în acest sens, însă mie mi se pare logic să scoatem această teză. Bine atunci în acest moment. Domnul Tano, care cuvântul după care domnul Taler și după care, în sfârșit, Medener. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus și mai devreme, grupul meu susține în totalitate aderarea Islandei la Uniunea Europeană și îl felicit pe domnul Preda pentru munca depusă și susțin amendamentele de compromis. Cred că amendamentul de compromis 2, da, într-adevăr aduce un punct Uh, juridic de care eu nu eram conștient când am intervenit ultima dată, că Islanda de fapt încălca angajamentele sale în ceea ce privește obligațiile SE cu privire la directiva privind uh, garantarea depunerilor. Așadar, ei încălcau uh, dispoziții ale acestui regulament care fac parte din acquis. În ceea ce privește uh, directiva cu privire la garantarea depunerilor, dar în ceea ce privește acest punct, aceasta este o chestiune foarte clară care trebuie să fie rezolvată de către autorități în timpul negocierilor. Eu nu cred că această dispută bilaterală cu Regatul Unit și cu uh, țările de jos ar trebui să îi oprească, să oprească Islanda de la aderare pe, dar această chestiune va fi un uh, obstacol major în ceea ce privește uh, serviciile financiare. Trebuie să pună în aplicare dispozițiile directive privind garantarea depunerilor și sigur că trebuie să rezolve problema cu Regatul Unit și cu Olanda. Eu, din câte am înțeles, problema de fapt o reprezintă dobânzile care sunt uh, cerute pentru a, uh, acest împrumutat și am înțeles că dacă acestea ar fi puțin reduse, atunci va, se va ajunge la un compromis. Am primit aceste informații din anumite surse. Întrebarea mea este una periferică care dă interes pentru mine. După cum știți, la Agadir, în Maroco, Comisia Internațională pentru Pescuitul Balenelor se reunește și sunt niște zvonuri că va exista un acord de ridicare a moratoriului privind interdicția uh, pescuitului comercial. Islanda este una dintre cele trei țări din lume, pe lângă Norvegia și Japonia, care încă uh, pescuiesc balene la o scară foarte uh, ridicată 30 uh, pe an și nu știu încă care este rezultatul final, nu știu dacă Uniunea Europeană are o poziție finală, dacă se va abține sau nu, pentru că se spunea că Danemarca nu e încântată de acest acord, Regatul Unit ar dori să mențină moratoriul și poate că uh, toate cele 27 de state membre se vor abține. Nu știu dacă asta va fi situația sau nu, dar uh, se pare că Japonia dorește să ridice, să se ridice acest moratoriu. Dacă acest lucru nu se întâmplă, aceasta va fi o problemă pentru Islanda în ceea ce privește alinierea sa la poziția comună, și anume aceea de a menține moratoriul, sau va fi o, mai degrabă o chestiune învechită dacă Comisia Internațională decide să permită uh, pescuitul într-o manieră foarte bine reglementată în următorii zece ani? Colega Thaler? Domnul Thaler. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului, domnului Preda, pentru munca sa. Eu cred că este foarte important să lansăm negocierile de aderare cu Islanda, pentru că acest lucru va da un nou impuls procesului de aderare. Știm acum că în ultimii ani acest proces nu a dat rezultatele pe care ni le doream cu toții. Concluzia cu privire la lansarea negocierilor cu FIROM această decizie încă nu a fost luată și îmi regret acest lucru. Poate că ar fi bine să avem negocieri în paralel cu aceste două țări. Vreau să vă spun că la compromisul 3, eu cred că este vorba de o chestiune care poate să dea multe bătăi de cap pe viitor. N-ar trebui să o subestimăm din acest scurt schimb de opinii putem deja să ne dăm seama cât de complicată este această chestiune, cât de complicată ar putea să devină. Pentru că e adevărat. E bine să fim optimiști, domnule Preda, dar ar trebui să avem și un plan B în caz că planul inițial nu funcționează, pentru că uneori chestiunile minore pot să se dezvolte și să devină chestiuni majore. Poate nu în, această, în acest stadiu, dar poate că în stadiul următor ar trebui să ne gândim la uh, un mecanism de arbitraj ca, o, ca un mijloc de a rezolva această chestiune. După cum am spus, nu am lansat încă negocierile, dar poate că Uh, vom lansa negocierile și acestea nu vor mai reuși să ajungă la bun sfârșit, pentru că, mai ales în Balcanii de Vest, arbitrar, arbitrajul poate să fie o soluție. Mulțumesc. Colega Madlener, prego. Eh, Domnul Madlener. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, capacitatea de extindere, de uh, acceptare de noi țări în uh, Uniunea Europeană a fost deja depășită. Cetățenii sunt obosiți și acum vrem să mai acceptăm și Islanda, care este în faliment. Eu nu cred că e o idee foarte bună uh, cetățenii din Regatul Unit și din uh, țările de jos sunt victime ale catastrofei bancare din Islanda. Sigur că această chestiune trebuie să fie rezolvată înainte de aderare și această uh, chestiune absolut inacceptabilă în ceea ce privește pescuitul balenelor. Trebuie să spunem foarte clar uh, Islandei că pentru noi este absolut inacceptabil uh, pescuitul balenelor. Partidul meu, Partidul Libertății, speră că cetățenii Islandei vor vota masiv cu nu la referendum. Mulțumesc! Bascurt. Domnul Boscurt. Ehm, Doamna Boscurt. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că a uh, inclus și rezervele țărilor de, um, țărilor de jos în amendamentele de compromis. Uh, și eu depusesem un amendament de compromis, pentru că eu cred că această chestiune bilaterală dintre Regatul Unit și dintre Islanda și Regatul Unit și țările de jos nu este doar o chestiune bilaterală, e o chestiune de solidaritate europeană. Eu cred că este foarte bine că se uh, menționează aici uh, scrisoarea uh, autorității de supraveghere a EFTA și e clar că uh, obligațiile trebuie să fie respectate, obligațiile acestui acord. Eu regret uh, ceva, și anume cerusem prin amendamentele mele să se facă o legătură directă între aderare și îndeplinirea obligațiilor. Acest lucru a fost eliminat din text și eu cred că este foarte important ca toate țările care doresc să adere să înțeleagă foarte clar și Islanda acum, dar și alte țări pe viitor, trebuie să înțeleagă foarte clar că în primul rând trebuie să îndeplinească toate condițiile înainte să începem să vorbim despre aderare și uh, aș fi vrut ca acest lucru să apară într-un compromis. Thank you, Mr. Domnul Tarant, ultimul care a cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului raportor pentru că mi-a făcut mare plăcere să văd cât de priceput este la ajungerea la compromisuri. Uneori chiar a ajuns la, um, a reușit să împace niște amendamente foarte, um, care se băteau cap în cap. Aș dori să profit de ocazie în acest moment pentru a-l încuraja pe domnul raportor să-și modifice poziția în ceea ce privește um, ceea ce scrie în lista de vot mai ales în ceea ce privește amendamentele 44, 45 și 47. 45, 46, și 47. Foarte surprinzător, toate amendamentele sunt din partea verzilor. Și de ce l-aș ruga pe dumnealui să-și schimbe poziția în acest sens? Pentru că acele amendamente, în mod deosebit, reflectă discuțiile care au avut loc la reuniunile delegațiilor uh, Uh, Parlamentului European și care, um, după cum știți, sunt uh, și Think, care sunt, face, din care face parte și domnul Gallagher, care este foarte um, cunoscător în această problemă. În ceea ce privește pescuitul de balene, așa cum s-a spus deja de către anumiți colegi, este o chestiune importantă și cred că nu ar trebui să uh, nu cerem Islandei acest lucru în rezoluția noastră, dacă noi considerăm că acest lucru este corespunzător, și anume să-i cerem să înceteze această activitate împotriva balenelor. Și în sfârșit, aș dori să știu care este perspectiva pentru viitor în legătură cu zona arctică dacă va fi primită Islanda în Uniunea Europeană ca membru cu drepturi depline. Deci dacă domnul raportor ar putea să-și modifice poziția, eu aș fi tare fericit și cred că e timp până mâine să se răzgândească. Și, de asemenea, nu este un amendament din partea verzilor, ci este unul al meu, e vorba de amendamentul 22 care este unul pertinent, după părerea mea, deoarece dacă ne dorim o politică comună, atunci eh, țărilor candidat n-ar trebui să le fie foarte ușor, pentru că toate statele membre au trebuit să respecte cerințele care au fost impuse tuturor țărilor candidate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. În acest moment eh, vom asculta pe domnul Franz Schirmack din partea Comisiei Europene, dacă dorește și dumneavoastră să se exprime. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori și eu din partea Comisiei să salutăm deschiderea negocierilor de aderare cu Islanda, astfel încât acum este posibil să uh, discutăm toate aceste chestiuni care au fost subliniate în cadrul negocierilor, deoarece în procesul de negociere sunt abordate îndeaproape toate aceste chestiuni, și anume dacă legislația islandeză corespunde sau nu prevederilor acheiului. În ceea ce privește Comisia, noi ne continuăm pregătirile și avem un cadru de negociere, avem un proces de monitorizare care ne permite o monitorizare a acheiului comunitar, ceea ce ne permite să vedem în detaliu care sunt diferențele între legislația Uniunii Europene și legislația islandeză și, de asemenea, uh, ne pregătim uh, să începem programul de asistență IPA foarte în, veți primi raportul nostru de progres pe anul 2010, acolo unde se prezintă situația Islandei în diferite domenii și el este așteptat să apară în luna noiembrie a lui 2010 și foarte la obiect, așa cum s-a discutat și în această comisie în ceea ce privește pescuitul balenelor, după cum știți și dumneavoastră, noi considerăm că pescuitul comercial de balene este incompatibil cu prevederile acquis-ului și aceasta este poziția Uniunii Europene de multă vreme în legătură cu orice fel de relansare a activităților de pescuit a balenelor deci, din punctul nostru de vedere al Comisiei, Islanda, nu, prin această practică a pescuitului de balene, încalcă prevederile acheiului. Cât privește altceva în legătură cu Islanda, mai multe n-ar fi de adăugat. Uh, acel program de garantare a depozitelor urmează să fie analizată în amănunt în cadrul procesului de negociere și uh, procesul de screening, procesul de monitorizare este prima etapă a acestui proces de negociere. Mulțumesc! Mulțumesc. L-aș întreba acum pe domnul raport și dacă, pe domnul raportor dacă are sau nu observații. Dacă nu are observații, aveți observații de făcut, domnule raportor? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegilor pentru reacții. Încep cu propunerea legată de compromisul numărul 3. Eu unul cred că atâta timp, având în vedere că negocierile au fost lansate, se poate elimina această parte care se referă la lansarea negocierilor. Deci uh, toată partea care începe cu points out that this is an issue which should not constitute an obstacle to launching accession negotiations with Iceland. E într-adevăr uh, o formulare perimată. Am uh, inclus această prevedere pentru cazul în care Consiliul nu ar fi uh, făcut uh, declarația prin care invita Islanda să înceapă negocierile. Deci propun grupurilor politice să eliminăm această parte din compromisul 3. În ceea ce privește balenele, aș vrea întâi să salut faptul că după mult timp uh, la Agadir s-a reușit organizarea acestei conferințe și vă propun să așteptăm sfârșitul acestei conferințe pentru a vedea care va fi uh, poziția adoptată și avem timp înaintea sesiunii plenare din luna iulie, avem timp să ținem cont de rezultatul conferinței uh, rezultat care poate fi uh, important. Eu însă sunt optimist eu cred că nu trebuie să modificăm uh, sensul uh, raportului în funcție de acest element, pentru că încă nu știm care vor fi concluziile conferinței. Aș vrea de asemenea să-i spun doamnei Boscurt că sunt de acord cu faptul că trebuie să legăm chestiunea accesului de eh, chestiunea aderării de îndeplinirea condițiilor. Și cred că acest lucru se menționează în document. În ceea ce privește observația făcută de domnul Taler legată de amendamentul 22, ideea era să adăugăm la alineatul 6 invită autoritățile islandeze să ratifice Convenția cu privire la protecția minorităților, precum și Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap, se propunea să se adauge chiar și state ca Franța și Luxemburg nu au ratificat aceste convenții. Eu, unul, nu pot accepta introducerea acestor cuvinte. Este poziția mea. Din păcate, nu pot să îmi schimb poziția. Celelalte amendamente se referă mai ales la problema uh, balenelor și am spus deja ce părere am, uh, plecând și de la observația domnului Tenoc. Mulțumesc încă o dată uh, colegilor pentru toate observațiile făcute. Mulțumesc. Vă amintesc că votul va avea loc uh, mâine dimineață. Vot mâine dimineață, deci. Și uh, raportorul va încerca să facă modificările despre care am vorbit. Putem încheia acest punct și trecem la următorul punct, revizuirea programelor europene în ce privește navigarea prin satelit, evaluarea uh, implementării aviz uh, și uh, perspective financiare. Doamna Copa a redactat uh, avizul care a fost deja discutat în subcomisia pentru apărare. S-au prezentat zece amendamente la acest text. Două au fost retrase și au fost înlocuite de amendamente orale ale raportoarei, care îi dau de altfel cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un aviz cu privire la revizuirea la mijloc de drum a programelor de navigare prin satelite europene, Galileo printre altele. Comisia ITRE este comisia competentă pe fond și comisia a hotărât să modifice calendarul pentru adoptarea raportului având în vedere că notificarea comisiei a fost uh, întârziată și ar trebui să intervină spre sfârșitul lunii iulie. Am vrea să discutăm aici despre tot ceea ce ține de securitate și de impactul sistemului Galileo asupra relațiilor internaționale. Nu credem că vor uh, interveni schimbări majore înainte de luna septembrie și, ca atare, uh, Vom uh, proceda normal cu adoptarea avizului mâine dimineață. Scopul acestui aviz este de a sublinia importanța Galileo pentru securitatea și independența Uniunii Europene, recunoscând în același timp faptul că trebuie să cooperăm cu toate celelalte forțe active în domeniul navigației prin satelit pentru a se crea sinergii în domeniul gestiunii Uh, navigației prin satelit, precum și interoperabilitatea sistemelor de satelit. După adoptarea tratatului de la Lisabona, politica în ceea ce privește sateliții ia amploare. Și acest lucru implică și un rol mai important al Parlamentului European și participarea sa la procesul de luare a deciziilor. Galileo este un sistem civil aflat sub control civil și anumite servicii sunt servicii uh, cu utilizare dublă. Comisia va prezenta o propunere cu privire la regulile de acces la aceste servicii și propunerea aceasta trebuie să intervină înainte de sfârșitul acestei luni. Ar fi bine, deci, ca Comisia AFET și Comisia SEDE să-și uh, prezinte avizul înainte de sfârșitul acestei luni, înainte de această propunere, pentru a acoperi toate chestiunile referitoare la utilizarea militară neautorizată a Galileo. Acestea sunt punctele pe care vrem să le acoperim prin acest aviz. De exemplu, trebuie să spunem clar că toți utilizatorii sistemului trebuie să respecte diferitele reguli internaționale, Carta ONU, și, în general, regulile cu privire la acțiunea externă. În plus, se poate exclude utilizarea sistemului pentru uh, rachete. Comisia trebuie să elaboreze criterii tehnice legate de sateliții aflați în construcție și trebuie să țină cont de preocupările noastre în privința regulilor care trebuie definite. Statele membre, la rândul lor, trebuie să contribuie la aceste eforturi, trebuie să recunoască faptul că programul este sensibil, în, inclusiv în ceea ce privește exportul de tehnologii, și trebuie să acorde o atenție sporită echipamentelor care sunt uh, menționate în lista care figurează în protocol. Având în vedere că cadrul nu este încă dezvoltat, repetăm faptul că trebuie să se codifice mai bine gestiunea spațiului, în așa fel încât să se țină cont de obligația de a nu se militariza spațiul și trebuie să ținem cont de asemenea de răspunderea pe care o avem în ceea ce privește deșeurile și poluarea spațiului. Acestea sunt puncte importante. În ceea ce privește amendamentele, mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru contribuție, mai ales uh, doamnei uh, Gomez și doamnei Buticofer pentru cooperare. Cooperarea în privința celor doi, două amendamente orale pe care le vom prezenta mâine. Mulțumesc domnului Buticofer care a acceptat ca aceste puncte să fie discutate în afet și sede și a acceptat să se discute despre amendamentul 1 în Comisia ITRE. În ceea ce privește celelalte amendamente, Susțin toate amendamentele care nu contravin spiritului raportului și care permit uh, elaborarea unui uh, mai, text uh, final mai bun. Vă mulțumesc! A de intervenire la... Cerut să ia cuvântul și domnul Lezing. Ja, Frau Lösing bin Doamna Lösing, sunt eu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, membră în Comisia pentru Securitate și Apărare și așadar am să mă refer la chestiunile militare. Am făcut acest lucru și în reuniunea Comisiei și am mulțumit doamnei Copa pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a ajunge la un aviz echilibrat. Uh, am uh, făcut și atunci observația că, pe de o parte, doamna Copa subliniază caracterul exclusiv civil al proiectului Galileo și se pronunță împotriva unei militarizări a spațiului cosmic, pe de altă parte însă uh, spune că s-ar putea utiliza Galileo pentru misiunile PSAC și amendamentele orale ale doamnei Copa și ale doamnei Gomez um, leagă această uh, utilizare militară de respectarea regulilor internaționale, dreptului internațional, uh, e bine, acest uh, aspect subliniază caracterul militar al Galileo. Uh, grupul meu politic, grupul GUE, se pronunță împotriva utilizării în scopuri militare a Galileo, indiferent de condiții. De asemenea, însemnătatea Galileo pentru protecția infrastructurilor crutice. La începutul uh, avizului, uh, doamna Copa subliniază caracterul civil al Galileo, apoi vorbește despre uh, misiuni uh, PSAC din nou și vorbește despre utilizarea Galileo pentru protecția infrastructurilor critice, care, din punctul nostru de vedere, nu înseamnă o demilitarizare, ci din potrivă uh, militariz- o militarizare sporită a spațiului cosmic. Așadar, noi nu putem să fim de acord cu avizul în forma sa actuală. Pentru GUE-NGL, utilizarea militară este un tabu absolut. Și am o întrebare către domnul Danjean acum, uh, cu privire la amendamentul 8 pe care l-a, depus, dâns, l-a depus dânsul. M-am gândit foarte mult la acest amendament și nu reușesc să înțeleg care este sensul acestuia. Poate că ați putea, domnule, să îmi explicați care este sensul, pentru că uh, nu ați modificat mai nimic față de pasajul inițial dacă nu cumva uh, dumneavoastră dați un sens amendamentului pe care eu pur și simplu îl scap, care, care mie pur și simplu îmi scapă. Uh, menționați, ați, ați luat, de fapt ați scos uh, cuvântul militarizare din amendamentul său, din amendamentul dumneavoastră. Uh, și aici mai scrie în uh, traducerea mea în germană că politica uh, spațială a fost uh, concepută în scopuri civile și aici acest lucru se regăsește și în amendamentul uh, doamnei Copa și a doamnei Gomes, dar în amendamentul domnului Donjon apare și cuvântul peaceful, pașnic. Uh, deci cred că dânsul a vrut să înlocuiască uh, civil cu pașnic, ceea ce s-ar putea să fie o chestiune de tact, dar ar putea să aibă și o altă însemnătate. Mulțumesc. Grazie, colega Lösing. Mulțumesc, doamnă Lösing. Am zis bine acum, da? Deci am pronunțat bine. Și acum are cuvântul domnul Angurachis. Acum sper că am pronunțat corect. Pe mine mă cheamă Provera. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă concentrez asupra aspectului uh, menționat de doamna Lozing și voi spune următorul lucru. Dacă vrem să fim corecți, dacă folosim Galileo în scopuri militare, așa cum se indică în anumite amendamente, cred că trebuie să modificăm caracterul Galileo. Galileo devine în acest caz un sistem militar care să aibă și o utilizare civilă și nu invers. Spunem că este un sistem nemilitar, ar trebui să spunem că este un sistem militar. când un sistem este militar, impactul său este mult mai puternic. Al doilea lucru care mă frapează. Există amendamentul 4, care vorbește despre utilizarea Galileo în scopuri militare. pe baza cartei ONU și pe baza tratatelor Uniunii Europene, ca și cum s-ar fi vrut să se limiteze impactul negativ al utilizării militare a acestui sistem. Eu aș vrea să amintesc că orice utilizare a forțelor armate ține de dreptul internațional și de ONU. utilizarea unei forțe armate, fie că e vorba despre uh, forțele marine, fie că e vorba despre alte forțe, nu ține de uh, tratatele europene. Amendamentul acesta nu ne duce nicăieri. Și apoi cooperarea militară între statele membre ale Uniunii Europene și cooperarea militară uh, cu exteriorul nu este foarte uh, solidă. Prin utilizarea militară a sistemului Galileo vom putea impune anumite lucruri în ceea ce privește cooperarea militară pe plan european, lucruri care nu au fost discutate până acum. Ceea ce contează pentru mine este că se promovează militarizarea spațiului și, din punctul meu de vedere, este inacceptabil. Schi. Cer să ia cuvântul doamna Nenski. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea, la rândul meu, să îi mulțumesc uh, domnei, domnei Copa pentru acest aviz. Partidul uh, Popular European, printre cele 10 amendamente scrise și cele două amendamente orale, susține cele două amendamente orale legate de punctul 4. Punctul 4 subliniază principala caracteristică a Galileo, un sistem civil, sub control civil, ceea ce uh, îl face diferit de celelalte sisteme de navigație. Partidul Popular nu exclude utilizarea militară a serviciilor propuse de Galileo și, ca tare, susținem cele două amendamente orale. Primul amendament spune că serviciile Uh, cu scop militar sunt excluse și al doilea amendament insistă pentru ca acordul Parlamentului European să fie o condiție sine qua non pentru utilizarea militară a Galileo. În cadrul misiunilor militare ale PESC și în cadrul altor misiuni militare ale Uniunii invită de asemenea Comisia să garanteze faptul că se vor purta consultații adevărate cu Parlamentul. Susținem amendamentul 5 al domnului Galer cu privire la punctul 7. Galileo trebuie să poată fi mobilizat pentru susținerea PESC, inclusiv pentru operațiuni de gestionare a crizelor și pentru aplicarea clauzelor de solidaritate și de întrajutorare ale Uniunii Europene se insista pentru ca uh, sistemul să fie sub controlul Agenției Europene de Apărare și Agenției Europene Cosmice. Parlamentul European susține amendamentele 8 și 10 ale domnului Danjean cu privire la punctul 8 al avizului. Aceste amendamente insistă asupra faptului că politica spațială a Uniunii Europene este elaborată în scopuri civile și pașnice și nu poate în niciun caz să promoveze militarizarea spațiului. De asemenea, faptul că trebuie să se instituie o capacitate europeană pentru a îmbunătăți informațiile și pentru a se proteja infrastructurile europene de importanță vitală. Susținem toate activitățile complementare ale Agenției uh, Cosmice Europene și ale Agenției uh, de Apărare. Posta de colegă. Bun, domnul Danjean poate să răspundă foarte pe scurt, domnule Lezing. D'abord, rappeler ce qui vient d'être dit. O să amintesc întâi ceea ce s-a spus deja. Trebuie să fim atenți la limbajul pe care îl folosim. Utilizarea Galileo pentru politicile PESA nu înseamnă militarizare. Trebuie să amintim că misiunile PESA sunt, în marea lor majoritate, misiuni civile, care angajează personal civil și instrumentul acesta este necesar pentru operațiuni civile. Până acum se folosește sistemul GPS american, ori este în joc credibilitatea Uniunii Europene și autonomia politicii sale de securitate și apărare. Nu vorbim despre militarizare aici. E o problemă de semantică importantă. În ceea ce privește amendamentul 8, trebuie să recunosc că nu am înțeles foarte bine diferențele de interpretare. Amendamentul depus amintește că politica spațială europeană este concepută în scopuri pașnice, nu face deci decât să amintească care sunt principiile care stau la baza politicii spațiale europene încă de la crearea ei. Bine. Doamna Gomes vrea să răspundă pentru că am pierdut legătura între colegi. Nu vreau acum totuși să uh, ajungem cu o discuție nesfârșită. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc doamnei Copa pentru treaba bună pe care a făcut-o și aș vrea să-i mulțumesc în special pentru că a acceptat amendamentul pe care l-am depus. Eu sunt cea care a subliniat că ar trebui să se recunoască faptul că Galileo poate fi folosit în scopuri militare. Este important și sunt de acord cu domnul Danjean în privința faptului că asta nu înseamnă că militarizăm ceva. Există operațiuni PESA care sunt uh, operațiuni în cadrul uh, politicii comune de securitate și apărare și sunt operațiuni civile cu aspecte militare, însă toate sunt conforme Cartei Națiunilor Unite. Eu nu pot concepe o operațiune PESA care să nu respecte dreptul internațional. Sunt de acord, deci, cu doamna Copa și sunt de acord și cu amendamentul domnului Buticofer pentru a sublinia că e nevoie de consimțământul Parlamentului pentru utilizarea militară a Galileo. Cred că este un amendament înțelept, însă nu trebuie să fim idioți și să pretindem că nu există această utilizare militară. Amintesc că Galileo a fost lansat disimulându-se potențialul militar din cauza naturii conflictuale a relațiilor cu Statele Unite la vremea respectivă. Anul trecut, Parlamentul a jucat un rol în identificarea unei soluții de finanțare pentru Galileo și am subliniat atunci că există această utilizare și nu trebuie să o ascundem. Era important să se identifice finanțare comunitară pentru Galileo și sunt de acord cu domnul Danjean. Dacă suntem naivi și refuzăm această utilizare potențială în scopuri militare, spunem forțelor armate să se bazeze pe sistemul GPS, ceea ce este complet ridicol. Nu putem permite ca Europa să depindă de altcineva pentru capacități militare și civile cruciale care stau la baza securității noastre și la baza securității mondiale, aș spune. Vă mulțumesc. Colega Lösing. Doamna Lösing, doriți să interveniți? Da, am observat până acum că avem diferențe de opinie cu privire la multe puncte, dar <clears throat> nu m-am îndoit până acum de capacitățile mele cognitive, totuși. Dacă se spune în mod repetat, foarte clar, că dacă se extind capacități despre care se spune foarte clar că pot fi utilizate în scopuri militare, atunci se spune și se spune după aceea, în același timp, că acest lucru nu reprezintă o militarizare. Îmi cer scuze, dar n-ar trebui să considerăm că cetățenii noștri sunt proști. Ar trebui să spunem foarte clar ce vrem să facem și apoi să formulăm acest lucru clar în cuvinte, astfel încât cetățenii din statele membre să poată să decidă dacă își doresc acest lucru. De aceea, Vreau să avem o formulare clară. Și în al doilea rând, vreau să vă spun, domnule Donjon, că dumneavoastră nu aveți în amendamentul dumneavoastră uh, sintagma civil, uh, cuvântul civil, ci ați spus pașnic. Și în logica multor persoane din Uniunea Europeană, uh, gândul este că dumneavoastră ați dori să realizați pacea cu arme. Și de aceea vă rog să vedeți distinția dintre cele două cuvinte. Uh, între pașnic și civil și să vă um, corectați amendamentul. Eu vă respect opinia dacă așa vedeți lucrurile, dar vă rog să fiți sincer. Allora, per concludere. În încheiere, Comisia Europeană, primul rând domnului Flamon, vrea să ia cuvântul, vă rog foarte politicos să fiți foarte concis, după care vom da cuvântul doamnei Copă pentru ultimele observații. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem oarecum mulțumiți în legătură cu forma actuală a textului. O singură observație am dorit să facem în legătură cu amendamentul numărul 2, care se referă la punctul 4. S-a spus că Galileo este un sistem civil, aflat sub control civil și Uniunea Europeană pentru misiunile PESC poate, PESA poate foarte bine să se bazeze și pe capacitățile civile și militare, dar civile în mod deosebit, astfel încât în acest moment nu există în niciun fel um, de piedici pentru utilizarea Galileo în scopul PESA. În ceea ce privește acum autorizarea pe care Parlamentul de a folosi Galileo în cazul misiunilor sale din cadrul PESA, noi considerăm că mecanismul cel mai potrivit îl reprezintă acțiunea comună a acestor misiuni PESA, iar aceste acțiuni comune țin mai degrabă de Consiliu și de statele membre și noi am propune ca pe viitor să se eh, analizeze și această posibilitate. Ținem de asemenea să vă reamintim că se va publica de către Comisie cât de curând propunerea de hotărâre de decizie a Parlamentului European și a Consiliului în legătură cu modalitățile de acces la acest uh, sistem și uh, pot să vă spun că această decizie asigură un cadru general care poate să fie completată prin intermediul unei acțiuni comune în legătură cu acest subiect. Considerăm așadar că în ceea ce privește textul, forma originală de la punctul 4 era poate mai potrivită și poate că n-ar fi rău să se mențină textul așa cum a fost el formulat, dar înainte. Mulțumesc, atât, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi dorit și eu să mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, intervențiile dumnealor și este clar că Colegii de la GUE au o abordare complet diferită de a noastră. Scopul Galileo ar trebui să fie, după părerea mea, acela de a garanta autonomia și independența Uniunii Europene. Ori dacă menținem această dimensiune civilă, consider că Galileo trebuie să poată să sprijine misiunile Uniunii Europene. Însă GUE ne-a spus că o inițiativă, o operațiune europeană, cum este operațiunea um, Atalanta, spre exemplu, ar trebui să depindă exclusiv de sistemul american GPS. Eu cred că nimeni nu e naiv dintre cei prezenți aici. Dacă cineva nu este de acord cu faptul că Galileo poate să sprijine operațiunile uh, Uniunii Europene, PESC și nu numai, aceste persoane cer de fapt să se folosească uh, GPS-ul american, să ne bazăm tot pe GPS-ul american care uneori nu funcționează. În orice caz, din punctul nostru de vedere, este o problemă cât se poate de clară, așa încât ne vom menține poziția. Cât privește amendamentul 5 al domnului Galer, la început am crezut că o să pot să fiu de acord cu acest amendament. Ulterior însă, după ce au avut loc discuțiile cu comisia și cu alți colegi, am ajuns la concluzia că o astfel de dezbatere s-ar justifica de îndată ce vor fi stabilite toate criteriile și de îndată ce vom fi discutat uh, în detaliu această problemă a utilizării Galileo în domeniul militar. Ori, în acest sens, amendamentul 5 nu corespunde spiritului raportului meu și deci nu am cum să îl sprijin. Mulțumesc. Bine. Se va vota mâine acest uh, text, așadar, doamna raportor trebuie să ia legătura cu colegii pentru a ajunge la un text comun care eventual să fie și acceptat. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de negocierea cu, pentru încheierea unui acord de parteneriat și cooperare cu Turkmenistanul și aș dori să vă reamintesc că în anul 2009 Uniunea Europeană a adoptat uh, acordul interimar comercial cu Turkmenistanul atât de contestat, un acord parțial între ghilimele care se referă în special la schimburile comerciale cu această țară. Acest acord a fost contestat deoarece Turkmenistanul are un record negativ în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Eh, de asemenea, subiectul de astăzi îl eh, reprezintă însă acordul de parteneriat și cooperare, un acord mult mai, mult mai amplu care include și o serie de chestiuni politice. Și o ultimă observație, Consiliul Uniunii Europene ar dori să se treacă la încheierea acestui acord de parteneriat cu Turkmenistanul cât se poate de curând. Și până în acest moment, relațiile uh, dintre Uniunea Europeană și Asia Centrală țin, uh, sunt din perioada aceasta, din perioada fostei Uniunii Sovietice. Așadar, este cazul să fie actualizat cadrul în care uh, se află aceste relații. Așadar, dau acum cuvântul doamnei Nicolai, care este raportorul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte vă mulțumesc în primul rând pentru că ați spus uh, o concluzie pe care o susțin și o susțin în momentul de față în uh, deplină cunoștință de cauză Uh, vreau să avem astăzi un schimb de informații în legătură cu situația turkmenistanului sunt foarte interesată în a afla părerea dumneavoastră uh, ca urmare a faptului că am avut posibilitatea în urmă cu două săptămâni să am o vizită de lucru în uh, turkmenistan ocazie cu care a trebuit să îmi fac i eu i cred că i muli uh, o anume mea culpa care vizează o percepie uh, negativă ce vine dintr o lipsă de informare sau dintr un deficit de informare cu care ne confruntăm uh, astăzi în uniunea europeană. Uh, turkmenistanul nu mai este turkmenistanul condus de niazov cu un uh, dosar uh, dificil negativ în materie de drepturile omului este un turkmenistan care se modernizează i care se modernizează într un profund spirit i stil asiatic pentru că avem de a face acolo cu o tot cu totul o altă cultură. am avut uh, întruniri la ashgabat cu ambasadorii ărilor noastre în turkmenistan cu eful misiunii onu și a uh, direcțiilor a structurilor specializate ale onu cu uh, reprezentani ai osce dar și cu înali oficiali turkmeni membri ai guvernului vicepreedini ai parlamentului care sunt foarte interesai în a coopera cu uniunea europeană. Uh, uh, am să mă refer uh, iniial la chestiunile care vizează drepturile omului. nicio structură i nicio organizaie internaională nu a raportat în ultimii doi ani încălcări grave ale drepturilor omului i opinia mea este că aceste încălcări existând sunt în primul rând ca urmare a unor uh, chestiuni care in de slaba calitate a resurselor umane care lucrează în, diferite domenii i mă refer la poliie i uh, justiie la uh, prezena unui fenomen de corupie în zonă i nu sunt încălcări determinate în îngrădirea drepturilor i libertăilor individuale ci Uh, așa cum s a întâmplat din nefericire în uh, regimul niazov dar uh, încălcări care au scandalizat la vremea respectivă opinia publică despre care nu sunt clarificate multe dintre ele și astăzi. Uh, însă turkmenistanul este conștient că uh, singura soluție viabilă pentru o abordare democratică a acelei ări este respectarea principiilor și normelor internaționale cu privire la drepturile omului. au înfiinat la ashgabat un institut pentru democrație și drepturile omului au ratificat uh, șaisprezece convenții ale onu în materie de discriminare drepturile femeii protecția drepturilor omului i i uh, în prezent uniunea europeană uh, este, activă în acest domeniu prin uh, finanarea unor proiecte europene derulate la ashgabat prin intermediul europa house i este pentru prima oară când populaia i oficialii au o deschidere deosebită faă de structurile democratice europene și mă refer nu numai la prezența europa house la ask shabat ci și la activitatea de training și de monitorizare a modului în care se respectă drepturile omului care se desfășoară acolo dar mă refer și la deschiderea spre o anume expertiză europeană pe care uh, turmenii o solicită uh, în mod uh, imperativ pot să vă mărturisesc că uh, sunt câteva companii germane i engleze care îi sprijină în redactarea legislaiei fundamentale a codurilor civile i penale a unor coduri administrative i în elaborarea unei legislaii relevante de tip uh, european. Uh, în ceea ce privete situaia politică este o republică prezidenială cu un partid unic în care liderul contează foarte mult în buna tradiie a ărilor din spaiul asiatic dar uh, de curând se procedează la înfiinarea unui al doilea partid un partid agrar uh, care probabil va asigura o formulă de pluripartidism în această ară în ceea ce privete uh, situaia economică uh, vreau să vă mărturisesc că am văzut o abordare care mie mi s a părut foarte interesantă mai ales în actuala conjunctură a dezbaterii despre criza globală despre resurse i și anume o viziune cu privire la contractul social pe care, uh, se încheie între leadershipul politic și uh, săi pentru că avem un sistem constituional care este de inspirație și de respirație europeană avem o legislație electorală care este în acord cu standardele noastre de uh, apreciere electorală. Uh, uh, acest, tip de abordare de, filozofie democratică pe care o promovează turmenii se referă deci la contractul social în virtutea căruia statul asigură populației gratuit accesul la energie electrică la gaze la apă și celor care sunt posesori de autoturisme uh, o cantitate de o sută de litri de combustibil lunar toate acestea sunt dublate de un standard de venit care se ridică la între două sute cincizeci trei sute de dolari pe lună i aceasta explică uh, faptul că populaia dincolo de faptul că au o televiziune unică o abordare și o încercare dar nu atât de evidentă ca înainte ca în regimul niazov de promovare a cultului uh, personalității populația acceptă această, stare această situație. Uh, fără îndoială presa nu este o presă liberă este o presă controlată în totalitate de stat Uh, nu putem vorbi de chestiuni care țin de uh, resursă privată în uh, presă și în momentul de față într o reformă coordonată de bbc se lucrează la modernizarea și democratizarea regimului de presă cele mai mari probleme pe care le au și în care ne au solicitat sprijinul sunt cele care țin de resursele umane și foarte puține uh, universități în uh, turkmenistan foarte multe din ele de fostă inspirație sovietică au început să lucreze în parteneriate cu, universităi universități europene însă sunt profund interesați în, în parteneriate mult mai solide pentru a i uh, uh, realiza uh, o politică de resurse umane. eu cred că în acest spațiu cheia a progresului este dialogul susținut. nu suntem interesați doar de, energie energiei suntem interesați și de asigurarea unor standarde Uh, democratice și uh, îmi exprim uh, deschiderea față de sugestiile dumneavoastră față de recomandările pe care le veți face și consider că împreună vom găsi o soluție viabilă pentru ca raportul să fie în spiritul încheierii acestei înelegeri. vă mulțumesc și am încercat să fiu mult mai succintă deși ar fi fost foarte multe lucruri de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și am o întreagă listă de cereri de luare la cuvânt. Aș dori să vă reamintesc că avem de-a face cu o primă discuție, fără să avem uh, documentul, deci urmează să avem o altă discuție în baza unui text crizat aceasta, uh, care ne va permite, firește, să ne exprimăm părerile. Aș mai fi dorit să adaug că există un alt punct pe ordinea de zi care este interesant și este vorba de prezentarea delegației pentru Israel din Orientul Mijlociu și de aceea I-aș ruga pe cei care doresc să ia cuvântul și am aici o listă întreagă. Vă rog foarte mult să nu depășiți un minut intervenția dumneavoastră, pentru că dacă nu, o să depășim foarte tare timpul maxim alocat și pierdem interpreții. Aș dori deci să dau cuvântul lui Kim Nielsen, după care urmează doamna Lezing. Prego. Sunt uh, membra subcomisiei pentru drepturile omului și nu m-am întâlnit cu uh, înalții demnitari turcmeni, însă m-am întâlnit de mai multe ori cu ONG-uri din regiune și cu ONG-uri internaționale. Nu împărtășesc deloc uh, uh, părerea dumneavoastră în ceea ce privește drepturile omului, domnul Nicolai. Absolut deloc. Uh, Considerați că acest regim este aproape un model al tradiției uh, asiatice? Vorbiți despre o filozofie democratică? Îmi cer scuze, dar dacă nu e tragic, e comic. Situația în ceea ce privește drepturile omului, în ceea ce privește libertățile fundamentale, este catastrofală. Va trebui să revenim la acest subiect pentru că n-am decât un minut, ca și toți ceilalți, însă nu sunt absolut deloc de acord cu ceea ce ați spus. Din păcate, situația drepturilor omului în Turkmenistan este una dintre cele mai uh, represive din uh, lume și, din păcate, chiar dacă au existat semnale, au existat semnale de bunăvoință, rezultatele tangibile nu arată progrese și uh, va trebui să revenim neapărat la această chestiune pentru că este prea grav. Nu putem să pretextăm că dorim încheierea unui acord din motive de gaz, transportul de gaz prin Nabucco și nu putem să pretextăm acest lucru pentru a accepta Uh, acest, uh, aceste fapte. Doamna Lozing. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să spun foarte scurt la început uh, dumneavoastră ați pronunțat foarte bine numele meu la început, dar ați spus domnul Lozing și de fapt ați spus domnul atunci când ați dat cuvântul tuturor colegelor. Și vreau să vă atrag atenția că mai sunt și femei în Parlamentul European, poate că și dumneavoastră vă este clar acest lucru și uh, cred că ar fi bine dacă v-ați adresa cu doamne atunci când le-ați dat cuvântul. Uh, eu pot să mă alătur ce răspuse de doamna Nielsen, informațiile mele de asemenea arată că situația drepturilor omului din Turkmenistan uh, nu s-a îmbunătățit prea mult. S-a spus că există încă corupție în țară și vreau să mai spun încă ceva foarte, foarte clar. S-a spus foarte clar că nu există o libertate a presei. Dacă mi-aduc aminte la o reuniune când vorbim despre Venezuela, uh, Uh, s-a spus atunci că este cel mai rău stat de pe pământ și s-a vorbit tot timpul despre libertatea presei și aici, dintr-o dată, libertatea presei pare să nu mai fie atât de importantă. Mi se pare ciudată această abordare. Mă întreb care sunt oare interesele Uniunii Europene pentru încheierea acestui acord și mă întreb cui îi folosește acest acord și mă uit pe hartă. În primul rând, mă nedumerește uh, utilitatea acestui acord. Cui iar uh, fi util acest acord? S-a vorbit despre livrări de gaz și am aflat că în următorii 10-15 ani nu vor mai uh, nu, nu vor putea exista livrări de gaz din Turkmenistan către Uniunea Europeană. De asemenea, în același timp, uh, China, Rusia și Is Iranul uh, au încheiat astfel de acorduri cu Turkmenistanul. Poate că astfel de aspecte geostrategice au prioritate în fața acestui acord pe care vrem să-l încheiem. Și mă mai uit încă o dată la, pe hartă și vreau să adresez următoarea întrebare. Turkmenistanul este în apropierea multor zone conflictuale și uh, mă întreb care este situația cu uh, acordurile în ceea ce privește repatrierea forțată a uh, refugiaților. Vor face parte din acordul uh, nostru sau nu? Mulțumesc! Aș dori să evit uh, o discuție inutilă, însă eu am spus în italiană onorevole și cine este aici lângă mine poate să confirme acest apelativ pe care l-am folosit și care ține de limba italiană. Observația interpreților. Onorevole, să știți că în italiană este și feminin și masculin. Problema este la interpretare. Deci, în mod evident, dumneavoastră sunteți o colegă, nu un coleg. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. în limba poloneză. Domnule președinte, sunt surprinsă de faptul că ne invitați la concizie, pentru că, în primul rând, dezbaterea aceasta trebuia să înceapă acum 19 uh, minute și acum 90 de minute și am așteptat foarte mult această dezbatere. Uh, cei care s-au exprimat la dezbaterile anterioare nu au uh, avut aceleași constrângeri de timp. Îmi cer scuze așadar dacă nu voi putea să mă limitez la un minut. Vorbim astăzi despre o chestiune mult mai vastă, care nu se limitează la o singură țară, Turkmenistanul. Uh, M-am uitat la toate documentele și m-am uitat la politicile pe care le-a elaborat uh, Uniunea Europeană, politicile uh, legate de această țară. Se vorbește peste tot despre politicile Uniunii Europene față de Asia Centrală. Este primul lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția. Nu poți să te exprimi la unison atunci când uh, Uh, atunci când vorbește despre o țară în care au murit uh, de curând 214 persoane. În ceea ce privește Turkmenistanul, nu dispunem de informații actualizate din partea Comisiei. La fel și în ceea ce privește alte țări din regiune. Aș vrea ca atunci când vom avea un proiect de raport pe masă și vom reveni la această discuție, aș vrea să avem o evaluare de plină a situației din Turkmenistan din partea Comisiei și din partea instituțiilor relevante. În această regiune din a lumii au loc uh, schimbări uh, dramatice și uh, experiența noastră ne spune că trebuie să susținem toate evoluțiile pozitive atâta timp cât există voința liderilor de a schimba ceva. Vorbim despre o țară post-sovietică care traversează schimbări majore. Nu putem să acceptăm sau să respingem uh, din start anumite lucruri. Nu putem avea o viziune în alb și negru. Uh, avem nevoie de o evaluare a Comisiei pentru a identifica acele puncte în privința cărora Uniunea Europeană poate să își acorde sprijinul pentru a se obține schimbări pozitive. Dacă autoritățile vorbesc despre instaurarea unei forme de pluralism, cred că acesta, acest lucru este mai bun decât dacă nu ar vorbi deloc despre pluralism. De asemenea, e mai bine să semneze Convenția ONU decât să nu facă nimic. Trebuie să delimităm clar zonele în care sprijinul Uniunii Europene poate juca un rol. Și aș vrea așadar să ne întoarcem la această discuție după ce ea va fi pregătită. În așa fel încât să nu mai așteptăm încă șase luni pentru a finaliza acest punct. Vă mulțumesc. Colega Șiman. Domnul Șimanski. Domnul Șimanski. Azia Centralna, pięć republik Azii Centralnej. Mulțumesc. Cele cinci republici din Asia Centrală nu sunt tocmai modele în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Nu e nicio îndoială în această privință. Dacă impunem uh, condiții foarte stricte, cred că nici nu mai putem vorbi despre prezența economică și politică în Asia Centrală, pentru că niciuna dintre țări nu îndeplinește aceste condiții și nu le va îndeplini în viitorul apropiat. Zona aceasta este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și zona aceasta este supusă la presiuni imense din partea Rusiei și de aceea timpul nostru este limitat atunci când vorbim despre dezvoltarea relațiilor politice și economice cu Asia Centrală. Dacă ne irosim uh, timpul, uh, va fi o cauză pierdută. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Trebuie să punem întrebarea dacă relațiile politice și economice între Uniunea Europeană și Asia Centrală ne ajută să transferăm cel puțin o parte dintre valorile noastre sau dacă aceste relații sunt un obstacol. Eu cred că comerțul liber cu această parte a lumii va contribui la promovarea drepturilor omului și la promovarea statului de drept în uh, această zonă și de aceea salut uh, observațiile inițiale ale raportoarei. Avem nevoie, nevoie de această abordare realistă. Vă mulțumesc. Doamna Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să vedem textul și să lucrăm pe baza textului. La ora actuală nu pot decât să spun că nu împărtășesc deloc uh, evaluarea extrem de pozitivă a colegei noastre, a doamnei raportor, deși înțeleg că după ce ai vizitat țara poți să ai o percepție diferită, însă surse bine informate ne spun că oricât de importantă ar fi chestiunea energetică, nu putem să închidem ochii la implicațiile legate de drepturile omului și vrem să promovăm progresul democrației în Turkmenistan. Nu împărtășesc, de asemenea, opinia conform căreia uh, Partidul Unic este în tradiția asiatică. Aș spune că face parte din tradițiile europene proaste din țări cum este Portugalia, care a trecut printr-o dictatură, sau Spania cu Franco, sau uh, țările uh, uh, din zilele din era Uniunii Sovietice. Există țări, cum sunt India sau Indonezia, care sunt democratice și care sunt cât se poate de asiatice. Deci, cred că e o problemă de percepție Uh, și uh, trebuie să ținem cont de aceste lucruri în uh, raport. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nicolae, ca să intervină în încheiere. Răspund doamnei Gomez, sigur totalitarismul a bântuit pe toată lumea, inclusiv pe cei care astăzi se pretind democrați nu am pretins că este o chestiune care ine de, de unipartidism de modelul asiatic este o chestiune care ine de diferite opiuni politice și istorice la un moment dat. Uh, aș vrea să vă răspund în legătură cu afganistanul da uh, turkmenistanul este un factor de stabilitate mhm. al uh, afganistanului în momentul de față asigură guvernului condus de, de preedintele karzai întreaga electricitate gratuit tocmai pentru a nu crea o problemă umanitară în plus forelor aliate care acionează în afganistan sigur uh, nu a fost nu este o viziune optimistă sau uh, uh, pesimistă dar eu nu înțeleg să abordez acest subiect într o delimitare foarte clară în alb și negru și a răspunde chestiunilor legate de drepturile omului într un singur mod am văzut și eu surse bine informate care care uh, cereau să se investigheze uh, prezena a două persoane deinute într o închisoare din afganistan dar acele surse informate foarte bine informate omiseseră să spună că acea închisoare fusese demolată în prezena corpului diplomatic străin în urmă cu trei ani. deci cred că trebuie să ne controlăm sursele i eu cred că nu pot suspecta nici pe reprezentanii ambasadorului european de la europa house nici pe efii misiunilor diplomatice europene. cred că trebuie să fim mult mai ateni uh, în legătură cu ceea ce se întâmplă i stimai colegi să încercăm să avem o abordare absolut realistă dacă noi vom nega i vom condamna totdeauna ceea ce se întâmplă rău i se întâmplă rău în aceste spaii în materie de drepturi omului i nu vom aciona în niciun fel prin prezena noastră în diferite modalităi nu suntem la fel de complici ca cei care îngrădesc acele drepturi? Mulțumesc, doamnă raportor. Și acum ultimul punct, e vorba de prezentarea delegației comune pentru afaceri externe și uh, buget, comisiile AFET și am uh, o intervenție în legătură cu uh, procedura aici. Vă rog. Aș fi vrut să vă rog pe dumneavoastră să suspendați această discuție. Știți foarte bine că această delegație a avut destule probleme în a se organiza și în ceea ce privește programul și a avut destule polemici care uh, ar fi mai bine să fie evitate, mai bine ar fi existat și care, din păcate, au existat și în mare parte au fost aprinse, au fost suscitate și de prezența um, președintele acestei comisii. Firește că nu se pun în discuție părerile pe care le poate avea fiecare, corect ca fiecare să-și apere convingerile um, în toate instanțele și în toate modurile, însă cred că din respectul pe care îl datorăm comisiei și chiar delegației care s-a deplasat în Israel, și în teritoriile palestiniene, cred că, din respect, spuneam, această discuție ar uh, trebui să aibă loc în momentul în care este prezent și președintele Comisiei AFET, domnul Albertini, și de aceea cerem uh, ca dumneavoastră să fie prezent, astfel încât să se poată discuta liniștit rezultatul acestei emisiuni. Vă mulțumesc foarte mult! În legătură cu același subiect, dorește să intervină și domnul Vigenin. Este o întrebare, v-am întrebat. Vreți să interveniți pe acest subiect? Vă întreb. Pe acest subiect interveniți, v-am întrebat. Vă rog. E mai tot așa o moțiune de procedură în legătură cu ceea ce a spus domnul Panțeri. Cred că avem numai 10 minute la dispoziție în acest moment și Cred că această vizită a fost una importantă și pe lângă acestea au existat evenimente și după această vizită și cred că avem nevoie de mai mult timp ca să discutăm mai în detaliu poziția uh, noastră a Parlamentului după această vizită, care sunt concluziile care se impun în baza acestei vizite, așa încât aș propune să amânăm, poate pentru după amiază sau chiar pentru mâine, această discuție. Și dumneavoastră, domnule Weigel, tot aici vreți să interveniți, vă rog, și dumneavoastră. Aș dori să îmi exprim sprijinul față de această propunere. Cred că ar fi păcat să nu folosim uh, această delegație și acest raport excelent uh, pentru o dezbatere mai aprofundată în ceea ce privește evenimentele care au avut loc înainte, în timpul și după vizita delegației în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc! La același subiect vreți să interveniți? Vă rog. Da, dar uh, aș vrea pur și simplu să fiu de acord cu cele spuse. Am făcut parte din delegația care s-a deplasat în Gaza și pot să vă spun că și eu aș dori să discutăm acest subiect ulterior pentru că prea multă lume n-a mai rămas în sală și o să plece și interpreții și uh, de asemenea am dorit să pre- participe și președintele AFET. Tot aici trebuie să interveniți la acela subiect, vă rog, și dumneavoastră. Nu, pur și simplu vreau și eu să adaug că sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Este important să fie de față președintele și să putem să discutăm uh, cu dumnealui pe marginea atitudinii dumnealui și în al doilea rând este o moțiune de ordine dacă putem să amânăm pentru mâine dimineață sau, nu știu, ori la mijlocul reuniunii, ori la sfârșit, pentru că după ar fi mai bine și cred că acest lucru ar conveni și altor colegi. Mi-aș permite să fac această propunere. Nessun altro intervento? Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul în legătură cu acest subiect? Dacă nu, atunci eh, răspunsul meu este eh, la două niveluri. În primul rând, eh, nu putem avea această discuție pe marginea acestei prezentări dacă um, nu putem să facem ori în iulie, ori dacă nu într-o sesiune extraordinară. Pentru că avem un calendar care a fost deja stabilit și este foarte aglomerat, foarte uh, strict. Deci este vorba de o evaluare tehnică pe care trebuie să o facă Comisia. Cât privește acum însă prezența domnului Albertini, eu sunt de părere că prezentarea unei misiuni atât de importante se poate face indiferent dacă prezidează, indiferent de cine prezidează. Iar prezentarea se adresează colegilor din comisie și poate fi mai mult sau mai puțin completă această prezentare și trebuie în principal și în baza profilului instituțional să aibă loc indiferent de cine este persoana care prezidează comisia în momentul în care are loc această prezentare a raportului. Deci, acum că e Albertini, că sunt eu sau că fi altcineva care prezidează, problema care se pune eh, nu este, este că nu are nicio relevanță această chestiune în legătură cu prezentarea faptelor, pentru că, mai spun o dată, e vorba de o prezentare făcută pentru colegii care sunt membri acestei comisii și nu pentru președintele comisiei. Așadar, nu sunt de acord, aceasta este părerea mea, nu sunt de acord cu părerea exprimată de eh, colegul eh, Panzeri, de domnul Panzeri. Mai rămâne eh, chestiunea care ține de imposibilitatea ca această prezentare să se facă, dacă nu în iulie, deci, spuneam, să se facă într-o reuniune extraordinară pe care trebuie să o convenim de comun acord cu uh, funcționarii. Deci, am mai cerut să ia cuvântul Domnul Kreisdorfer. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost membru în această delegație și trebuie să vă spun că noi avem reuniuni, tot felul de reuniuni speciale pe toate subiectele posibile și Israelul, dată fiind evenimentele recente și uh, faptul că ministrul german pentru politica de dezvoltare nu a putut să intre în fâșia Gaza, ei bine, acest subiect trebuie să fie tratat mai serios, pentru că uh, am fost membri din trei comisii. Nu a fost o delegație mică, ci una destul de importantă și este foarte important să reușim să discutăm aceste puncte uh, în mod corespunzător. Chiar dacă domnul Albertini nu poate să fie prezent aici, el este membru al comisiei și eu sunt membru al comisiei și trebuie să vă spun că uh, de fapt uh, Uh, declarațiile sale nu au fost deloc utile în Israel și cred că ar trebui să tragă niște învățăminte. Eu, uh, ca german, uh, căruia îi se spune că este împotriva Israelului, dacă ne gândim acum la câte persoane sunt aici pro-Israel sau în delegație, cred că putem să numărăm pe degete. Nu contează unde are loc această reuniune, nu știu, dacă vom reuși să facem uh, o reuniune, dar cred că ar fi foarte important să organizăm, eventual luni seara, să nu avem o discuție de 5 minute sau de 10 minute, pentru că acest lucru nu este în interesul Israelului, al palestinilor și nici demnității acestui Parlament. Mulțumesc! chiesto a chiesto di intervenire ancora l'onorevole Panzeri. Domnul Panzeri dorește să intervină încă o dată, dar vedeți, suntem, suntem presați de timp. Era o discuție preliminară. Mulțumesc, dar nu e o problemă procedurală, nu e faptul că poți să spui trebuie sau nu trebuie să participe domnul Albertini. Cred că ar fi bine să fie participe și dânsul. Cred că unul sau mai mulți membri ai comisiei care au solicitat raportul unei delegații atât de importante care să aibă loc în prezența președintelui. Cred că această solicitare este legitimă. În ceea ce privește calendarul, eu sunt sigur că săptămâna viitoare am putea să uh, lăsăm la o parte o oră din uh, timpul Comisiei AFET pentru a discuta această delegație. Nu văd niciun fel de problemă cu o astfel de abordare. Președintele, mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Domnul Weigel. Domnule președinte, dați-mi voie să spun că propunerea ca domnul Albertini să fie prezent la această discuție nu este o chestiune specială și probabil că nu este chestiunea cea mai importantă acest raport trebuie să fie tratat în modul corespunzător în prezența membrilor acestei comisii și a celorlalte comisii. Prioritatea aici este aceea a conținutului raportului. Acest conținut cere o tratare prioritară în uh, comisie și ar fi absolut absurd să discutăm acest raport la sfârșitul unei reuniuni și aș prefera să mergem pe mâna dumneavoastră, să avem această discuție într-o altă reuniune sau când reușim să găsim un moment potrivit. Haideți să nu ne gândim că trebuie să luăm acum o decizie uh, cer în ceartă. Gândiți-vă de la decizia pe care am luat-o înainte să mergem în Orientul Mijlociu. Haideți să fim serioși atunci când ne facem treaba. Mulțumesc! Allora, sotto un profilo pratico il punct de vedere practic, timpul s-a epuizat, deci oricum nu avem cum să mai facem această prezentare și din considerente democratice, având în vedere că deci plenul sunt cei care hot majoritatea hotărăște, deci voi ați hotărât acest lucru, eu o să cer în mod oficial uh, să vă exprimați pentru sau împotriva acestei variante de a amâna pentru o dată ulterioară pe care să hotărâm împreună acest subiect. De acord, firește, de comun acord firește uh, cu secretarul pentru a stabili calendarul. Deci, indiferent de orice fel de uh, argument a prezenta, nu sunt de acord domnul Panțeri, indiferent, spuneam, de persoana care prezidează ședința oricum, să știți că se ține și este valabilă. Deci că e Albertini, că nu e Albertini, în capul trebuie nu contează. Oricum, nu sunt baltă pentru că E, una, e o părere, o respect, chiar dacă nu sunt de acord. Dar, cum spuneam, majoritatea hotărăște și de aceea vă rog în mod oficial. Cine este pentru să se amâne pentru o dată ulterioară uh, care trebuie convenită această prezentare? Vă rog să ridicați mâna. Este pur și simplu o formalitate. Cine se împotrivă, cine se abține? Bun. Rămâne acum ca data să fie stabilită, fie în iulie sau, dacă nu, cândva printr-o convocare extraordinară care o să fie stabilită în calendar și să apară ca atare în calendar. Deci, nu vrea nimeni să vă lipsească acest lucru. Domnule Vigenin, domnule Provera, aș propune eu să vorbim această chestiune în cadrul biroului extins mm, miercuri și să hotărâm noi atunci cum să împăcăm pe toată lumea cu această discuție cât de curând. La dată să... Data va fi identificată, cum spuneți dumneavoastră, în cadrul biroului extins. Vă mulțumesc foarte mult pentru propunerea făcută. Mulțumesc, dragi colegi, pentru intervenții.